So, I'm so sorry. Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi în număr atât de mare și vă mulțumesc că, uh, pentru că ați venit la timp pentru sesiunea Comisiei Libe. Îmi căutam uh, cu disperare cartela electronică înainte să vă reamintesc uh, dumneavoastră de a dumneavoastră, dar nu mi-am găsit-o. Nu știu ce am făcut uh, cu ultimul card electronic, dar l-am trimis, am trimis pe cineva să mi-o aducă. Dar dumneavoastră ar trebui să o aveți, pentru că avem după amiază vot. În primul rând, însă, vom uh, adopta ordinea de zi a întâlnirii de, no- uh, de astăzi, iar dacă nu există obiecții, considerăm că agenda este adoptată. Și trecem acum la anunțurile președintelui. În primul rând, vă rog să susțineți recomandările coordonatorilor cu privire la următoarele rapoarte și următorii raportori. În primul rând, avizul cu privire la bugetul, la procedura de buget pe 2007, raportor domnul Salvatore Iacolino. În al doilea rând, aviz cu privire la programul Europa pentru cetățeni, raportor domnul uh, Ceaba Șogor. În al treilea rând, raport de inițiativă solicitat de plenară în rezoluția sa din februarie 2012. Domnul Rui Tavares este raportor. Aviz cu privire la sancțiunile penale uh, pentru um, vânzarea de informații comerciale în scopuri de manipulare comercială, doamna Boscurt. Așa că dacă nu există obiecții, aceste recomandări ar trebui să fie adoptate. Vă anunțăm de asemenea că întâlnirea Consiliului JAI de pe 8 martie 2012, Consiliul a adoptat concluziile privind un cadru comun pentru solidaritatea practică pentru statele membre care se confruntă cu presiuni semnificative asupra sistemelor de azil, care includ uh, fluxuri migratorii mixte. Cadrul este considerat un instrumentar uh, flexibil și cuprinzător care conține măsurile noi, dar și măsurile existente, care au ca scop asigurarea solidarității practice față de statele membre cele mai afectate de mm, uh, presiuni uh, în ceea ce privește azilul și fluxuri migratorii mixte. Și aceasta este ca răspuns uh, la mecanismul de solidaritate internă al Comisiei. Iar acesta este un punct al, comisiei, de pe ordinea de zi al Comisiei Libe de mâine. Acestea sunt anunțurile. Iar acum trecem mai departe și începem cu ordinea de zi de astăzi avem câteva puncte importante pe ordinea de zi. Însă, înainte de aceasta, mai am o comunicare pentru membrii Comisiei Libe și anume alocarea raportului privind protecția datelor. Știți că rapoartele privind protecția datelor au fost discutate cel puțin în trei reuniuni uh, succesive ale coordonatorilor. La cea de-a treia întâlnire care a avut loc pe 7 martie, majoritatea coordonatorilor prezenți au confirmat alocarea celor două rapoarte în conformitate cu sistemul de puncte, care este procedura obișnuită. Potrivit acestor discuții și potrivit votului care a avut loc, regulamentul a fost alocat verzilor, iar directiva a fost alocată grupului SND. Trebuie să vă reamintesc că potrivit uh, regulii 192 din regulamentul de procedură al Parlamentului, prevede, citez, coordonatorii vor depune eforturi pentru a găsi un consens. Atunci când nu se poate ajunge la un consens, pot să acționeze numai în baza unei majorități care reprezintă în mod clar ma o majoritate clară a Comisiei, ținând cont de forța fiecărui grup în parte. Ei bine, la această reuniune a coordonatorilor din 7 martie, uh, grupul PPE a contestat uh, faptul că majoritatea pentru alocarea rapoartelor poate fi considerată o majoritate largă în sensul articolului 192. Prin urmare, grupul PPE a solicitat ca această aprobare convenită de majoritatea reuniunii coordonatorilor să fie supusă la votul întregii comisii. și am fost, bineînțeles, um, în întâlnirea din 15 uh, martie s-a discutat această chestiune și citez din nou a încurajat uh, coordonatorii să găsească un consens cu privire la alocarea acestor rapoarte în cadrul Comisiei Libe. Așadar, PPE a solicitat amânarea votului astfel încât să epuizăm toate căile de a găsi o soluție de consens în ceea ce privește alocarea rapoartelor, așa cum am citat anterior. Și unele grupuri politice au insistat totuși să votăm pe această temă. Și asupra, asupra alocării convenite la întâlnirea din 7 martie. Aceasta fiind situația, sugerez să avem două voturi succesive, două voturi la rând. Primul vot se referă la o decizie anterioară și anume dacă noi sau dacă dumneavoastră sunteți dispuși să votați astăzi sau dacă ați prefera mai degrabă să votați săptămâna viitoare conform propunerii PPE-ului. Caz în care credeți că ar trebui să amânăm votul, iar votul ar avea loc la următoarea reuniune a Comisiei Libe de pe 26 martie la ora 3 p.m. Am putea să votăm atunci pe 26 martie la ora 3 cu privire la acest vot amânat. Totuși, în cazul în care votăm astăzi, dacă suntem pregătiți să votăm cu privire la alocarea rapoartelor uh, menționate anterior, întrebarea ar fi, sunteți de acord sau nu cu a, uh, a, uh, decizia coordonatorilor din 7 martie? Așadar, dacă lucrurile sunt clare, supunem decizia la vot. Decizia numărul 1 la vot. Decizia numărul 1 este următoarea. Suntem de acord să votăm astăzi? Votăm astăzi cu privire la alocarea rapoartelor? Asta votăm în primul rând. Am deschis votul. Sugerez ca pentru a elimina orice dubiu de la început să votăm electronic. Suntem de acord să votăm astăzi sau amânăm? Deci, deci răspundeți cu da, dacă sunteți de acord să votăm astăzi. Am, desch des am deschis votul. Uh, we have one SND. What is it? Okay, we have three EPP too many, one SND. I have reported, I have been reported that... S-a spus că avem uh, trei membri de la PPE în plus. Cred că nu e o întâmplare. Și un membru de la Socialiști și Democrați în plus. Acum SND-ul a dispărut. Avem doar trei de la PPE în plus. Gata, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Puteți vota. Ba da, avem un PPE în plus. Votăm acum? Gata, suntem să votăm. Votăm acum. S-a deschis votul. Încă un PP în plus. Cine este persoana în cauză? Acum e bine. Are loc votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 plus, 25 minus. Deci, votăm! Votăm cu privire la alocarea rapoartelor. Așadar, avem 31 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere. Așa că procedăm la vot. Votul acum este dacă să aprobăm sau nu recomandarea coordonatorilor cu privire la alocarea celor două rapoarte privind protecția datelor. Este vorba de regulament pentru verzi și directivă pentru socialiști și democrați. Votăm electronic. Da sau nu? Simon Busutil, uh, un punct de procedură, domnule președinte, și pentru colegii care nu au fost prezenți la reuniunea coordonatorilor, vreau să vă spun că poziția PPE nu, este, nu contestă în niciun uh, fel utilizarea sistemului de puncte. Acesta este un raport uh, pe care îl votăm astăzi și pe care PPE-ul l-a solicitat în ianuarie 2011, nu 2012, ci în ianuarie 2011. Sistemul de puncte, din păcate, nu s-a utilizat, însă a fost utilizat necorespunzător un an întreg și de aceea am fost obligați să cerem uh, acest vot de procedură de astăzi. Deci nu este un atac la adresa sistemului de puncte, pur și simplu vrem să avem o modalitate bazată pe consens pentru alocarea rapoartelor. Domnul președinte, am auzit uh, care este poziția PPE-ului și o explicație detaliată în acest sens. Acum trecem la al doilea vot, alocarea rapoartelor. Am deschis votul electronic. Un PPE în plus. 32 pentru, 26 împotrivă. Nicio abținere. Așadar, decizia a fost adoptată pentru alocarea acestor rapoarte conform sistemului de puncte. Bun, putem să trecem acum la ordinea de zi a reuniunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența specială pentru acest vot. Acum suntem gata să mergem mai departe. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Stimați colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, astfel încât să ne putem continua activitatea. V-am rugat să faceți liniște. Suntem pregătiți să începem cu ordinea de zi, care este foarte încărcată și vom fi foarte atenți la timp, dar doamna Fixter dorește să intervină pentru a ne explica uh, votul. Doamna Wikström, vă rog. Nu iau cuvântul pentru a explica votul, ci pentru a vorbi despre un alt punct, domnule președinte. Aș vrea să intervin pe scurt astăzi pentru a jeli uh, decesul a cinci migranți în acest weekend. Ei au murit în Marea Mediteraneană încercând să ajungă în Uniunea Europeană uh, în Sicilia din Libia. Sute de oameni au ajuns la Lampedusa în ultimele zile, iar alții se pare că vor fi repatriați imediat după tensiuni între Italia și Malta din cauza închiderii portului Lampedusa. Așadar, se pare că trecutul, domnule președinte, revine din nefericire, iar oamenii mor din nou în Mediterana încercând să ajungă pe malurile Uniunii Europene. După cum vă amintiți cu toții, noi în Comisia Libe am uh, mers în Sicilia anul trecut. Eu am condus delegația din partea acestei comisii la fața locului. Am vizitat împreună cu colegii centrele de migranți de pe această insulă. Iar de atunci uh, am ridicat uh, o serie de probleme grave um, autorităților italiane, italiene care se regăseau într-o scrisoare trimisă acestora și în această scrisoare trimit, uh, ceream explicații uh, cu privire la uh, portul Lampedusa, care nu este un port sigur pentru migranți. În profida promisiunilor autorităților italiene, cum că răspunsul a fost finalizat, nu am primit nicio informare timp de foarte mult timp, de mai bine de două luni. Din acest motiv, voi trimite astăzi colegilor care au uh, împărtășit această experiență și care au participat la delegație un uh, proiect de întrebare cu solicitare de răspuns oral pe care colegii o pot adresa Comisiei și Consiliului și pentru a le îndemna să ia măsuri în acest sens. Voi face acest lucru cât mai curând posibil în numele grupului meu politic. Scopul acestei întrebări este de a ne asigura că Uniunea Europeană gestionează în mod corespunzător uh, situația drepturilor omului și îi protejează pe solicitanții de azil împotriva repatrierii sau morții pe mare. Sper că Colegii vor putea să susțină această întrebare cu solicitarea de răspuns oral și vă mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul pentru a interveni. Împărtășim uh, punctul dumneavoastră de vedere, doamnă Wikström, și vă mulțumim pentru această declarație. Bineînțeles, este o chestiune foarte delicată. Și văd că domnul Bronz dorește să intervină. Doriți să interveniți pe același subiect? Vă rog, pe scurt. Da, împărtășesc uh, tristețea doamnei Wikstrom cu privire la această tragedie, dar poate că aceasta ar putea fi prevenită dacă am putea să le explicăm tuturor libienilor că democrația a venit în țara lor și că a venit momentul să rămână în țara lor pentru a asigura păstrarea democrației, nu să fugă de democrație. Doamna Wikström, în toată Mediteraneana sunt două porturi considerate nesigure, portul din Libia și portul din Lampedusa. Îmi pare rău, însă sunt fermă pe poziții. Și aceasta a fost uh, declarația delegației uh, pe care am condus-o anul trecut. Nu vreau să deschidem acum uh, discuția. Eu voi transmite proiectul de întrebare colegilor care au participat la delegație cât mai curând posibil. Președintele, Așa este, doamnă Wikström, nu trebuie să începem acum o dezbatere orizontală între deputați pe un subiect care nu a fost uh, programat pe ordinea de zi, care și așa este supraîncărcată. Avem 5 puncte pe ordinea de zi și avem 3 ore și 10 minute așa că să ne uităm la ceas uh, cu atenție. În următoarea jumătate de oră, punctul 4, și anume dispoziții generale, fondul pentru azil și migrație și instrumentul pentru suport financiar. Vom avea o prezentare din partea comisiei și un schimb de puncte de vedere. Și este vorba de uh, perioada 2007-2013. Vom începe așadar cu Fondul pentru Migrație și Fondul pentru uh, Securitate Internă. Este vorba despre modalitățile de finanțare, despre nivelul de cofinanțare, despre modul în care sunt adoptate și elaborate programele naționale. Haideți în primul rând să ascultăm prezentarea comisiei și după aceea intervenția raportorului care este Lorenzo Fontana de la EFD. După aceea vom avea timp pentru discuții, însă vă reamintesc că timpul este foarte important pentru că avem 5 puncte pe ordinea de zi, jumătate de oră pentru acest prim punct de pe ordinea de zi. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Belinda Pike. Vă rog. Thank you, Chair, and good afternoon, everybody. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Punctele 4 uh, pe până la 7 sunt legate și constituie uh, pachetul afaceri interne în cadrul financiar multianual. Uh, directorul general al nostru, Stefan Ivantavici, a venit în 29 noiembrie la dumneavoastră pentru a vă prezenta uh, ideile generale ale propunerii comisiei. În acel moment textul nu era disponibil în toate limbile și de aceea aceasta este prima ocazie pe care o avem să discutăm cu dumneavoastră propunerea pe baza textului legislativ. Am uh, transmis deja secretariatului spre distribuție către membri o serie de informații mai întâi, uh, un uh, set uh, de puncte care nu erau Uh, prezentate inițial, dar uh, sunt uh, utile totuși, precum și o serie de fișe explicative pregătite pentru sprijinirea discuțiilor care au început deja la nivelul Consiliului. Deci am transmis deja uh, Consiliului și acum Comisiei Libe opt asemenea fișe care explică o serie din elementele propunerii și ne angajăm să vă transmitem și alte documente asemănătoare pe care le transmitem și Consiliului. În ceea ce privește discuțiile din, din Consiliu, în cadrul președinției daneze s-a creat un grup ad hoc tocmai pentru acest uh, pachet al cadrului financiar multianual, același grup care se ocupă și de pachetul de justiție justiție, dar în special de pachetul afaceri interne. Reprezentantul acestui grup este aici și progresăm acum în toate um, elementele pachetului. Ne bucurăm că uh, am putut fi cu toți aici pentru a asculta care sunt uh, părerile dumneavoastră. Dați-mi voie totodată să vă reamintesc că Cheltuielile afaceri interne reprezintă cam 1% din proiectul Uniunii Europene în cadrul financiar prezent și aceeași sumă este uh, prevăzută și în cel viitor. Însă este vorba de o creștere cu 40% între cheltuielile din cadrul uh, ce cadrului multianual uh, financiar prezent și cel viitor, lucru care sublinează importanța acordată politicilor uh, de afaceri interne. Pachetul de finanțare pentru afaceri interne include și cheltuielile agențiilor de afaceri interne și uh, pentru sistemele uh, IT deja uh, dezvoltate sau în ultima etapă de dezvoltare sistemul de informații Schengen, de exemplu, Endurodac și așa mai departe și, desigur, agenția IT, care tocmai a fost uh, înființată pentru gestionarea acestor sisteme. Dar, în special și uh, în discuția de astăzi, ne vom concentra pe cele două fonduri noi, Fondul pentru Azil și Migrație și Fondul pentru Securitate Internă. Și ca un uh, rezumat al uh, abordării generale, dați-mi voie să spun următoarele prevedem o sumă de 8,5 miliarde de euro pentru aceste două fonduri. Experiența uh, cadrului financiar multianual uh, prezent este una foarte pozitivă, dar au existat limite foarte clare în tipul de instrumente disponibile și în capacitatea de a aborda problemele cu care ne-am confruntat în uh, domeniul afacerilor interne. Avem patru fonduri separate și două programe. Intenția în viitor este să avem două fonduri, cel pentru azil și migrație și cel pentru securitate internă, cu un singur mecanism de executare. Și instrumentul discutat la acest punct este a, tocmai acest mecanism de executare. Deci nu puteți uh, să vă gândiți la celelalte instrumente fără să țineți seama de faptul că motorul acestor instrumente va fi regulamentul uh, de la punctul 4 de pe ordinea de zi. Din cele 8,5 miliarde de euro pentru aceste două fonduri, două treimi se vor cheltui pe gestionarea uh, partajată, programe naționale uh, stabilite cu statele membre uh, în sistem multianual. Vă amintiți că în cadrul fondului actual aceste programe sunt stabilite anual, lucru care impune niște restricții. Majoritatea banilor din aceste programe vor fi alocați la începutul perioadei de cadrului financiar multianual, mai ales pornind de la o sumă de bază și voi explica acest lucru când vom ajunge la instrumentele individuale și vor exista și ceva sume flexibile disponibile pentru a stimula statele membre în prioritizarea anumitor acțiuni, în special când vorbim, vom vorbi despre fondul de migrație uh, externă și de securitate externă pentru frontiere și vize. Instrumentul prevede și posibilitatea ca în 2017 să aibă loc o revizuire um, la mijlocul perioadei pentru a vedea care sunt evoluțiile în domeniul azilului, imigrației și securității interne. Deci, două treimi din fonduri va fi, vor fi gestionate în comun și o treime uh, vor fi gestionate în sistem de management direct pentru asistență în caz de urgență și acțiuni în țările terțe. În cadrul acestor acțiuni directe, voi explica mai târziu uh, care este, uh, cum stau lucrurile cu un proiect, uh, un pachet special numit Frontiere Inteligente. Dați-mi voie să vă explic de ce avem mai multe instrumente, după cum a explicat și directorul general la sfârșitul lui noiembrie anul trecut. Unul dintre motivele uh, Uh, dintre motive se referă la dispozițiile din tratat care spun că este necesară crearea trei instrumente verticale, fondul de azil și migrație și două uh, elemente ale fondului de securitate internă, unul pentru poliție și cel pentru uh, frontiere și vize. Însă ele au un mecanism de uh, executare comun numit cadrul comun supus uh, Acum discuției. Dați-mi voie să rezum pe scurt avantajele acestui instrument orizontal. Mai întâi, uh, este vorba despre duplicarea uh, dispozițiilor în toate fondurile, apoi uh, se va, acesta va contribui la înțelegerea mecanismului prin care funcționează fondurile și, în al treilea rând, este o abordare transversală a uh, politicilor uh, de afaceri interne. De exemplu, un dialog unic cu statele membre în domeniul priorităților la nivelul afacerilor interne, uh, un comitet comun și așa mai departe. Și o să fac acum referire uh, la unele caracteristici ale acestui uh, regulament cadru atrăgându-vă atenția în special asupra faptului asupra aspectului referitor la managementul comun și abordarea programului. Și aici o să mă refer la două elemente speciale de interes pentru comisia noastră. Mai întâi, parteneriatul. Principiul parteneriatului din dispozițiile existente, care nu a fost dezvoltat uh, atât de mult ca și în alte zone ale finanțării europene. Vom încuraja statele membre să uh, pună în aplicare uh, programele în parteneriat cu actorii care vor executa aceste programe și, în al doilea rând, o inovare majoră, un dialog al politicilor între uh, Comisie și statele membre uh, care va avea loc în 2013, cel mai probabil, și va reprezenta o ocazie pentru Comisie și pentru statele membre să convină care este linia de bază în statul membru respectiv, care sunt obiectivele ce se doresc a fi atinse prin, finanța, atinse prin finanțare. În urma acestui dialog politic, statul membru vizat va transmite apoi programele multianuale. Va fi un uh, program pentru fondul de migrație și altul pentru uh, fondul de securitate internă. Celelalte elemente pe care vi le uh, aduc în atenție se referă la management uh, și control, managementul financiar, am fost inspirați de dispozițiile aplicate de alte instrumente în fondurile structurale și în agricultură, dar am abordat o mm, metodă proporțională. În uh, materialele transmise uh, v-am prezentat detalii despre sistemul de management și control, dar deci nu voi intra în detalii, însă aștept cu uh, interes întrebările dumneavoastră. <coughs> Dați-mi voie să menționez o caracteristică specială a modului de management centralizat menționat deja în aceste uh, Uh, în această dispoziție și menționat în uh, detaliu în prezentarea privind uh, Fondul pentru Frontiere Externe și Migrația Externă, și anume posibilitatea de a putea cheltui bani în afara Uniunii Europene. Considerăm că este important ca politicile de afaceri interne, care au evident un aspect extern, să aibă posibilitatea să cheltuiască bani în țări terțe. Însă am fost atenți să nu creăm un conflict cu finanțarea uh, și uh, instrumentele uh, externe, pentru că nu sunt acțiuni uh, pentru dezvoltare, ci sunt acțiuni care vor să se asigure că măsurile luate la nivel intern vis-a-vis -vis de securitatea din Uniunea Europeană uh, pot fi puse în aplicare datorită ceea ce se, ce, măsurilor din uh, statele respective. O să mă opresc aici, uh, dar vreau să mai spun doar că e vorba de un regulament cadru care cuprinde toate aceste fonduri. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc! Înainte să ascultăm pe domnul Lorenzo Fontana, raportorul, să vedem uh, foarte succint și uh, care este contribuția Consiliului. Doriți să interveniți? Vă rog, președinția daneză are cuvântul. Doamna Ziță Smiller. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Este o plăcere pentru mine să fiu aici, să mă întâlnesc cu distinși membrii ai Parlamentului. Sper să am ocazia să mă întâlnesc și cu raportorii. Voi fi succintă. Președinția dorește să informeze eurodeputații, după cum a spus și doamna Belinda Pike, despre grupul de lucru ad hoc creat de curând și mandatant uh, să gestioneze instrumentele financiare pentru justiție și afaceri interne în perioada 2014-2020. Sunt aici în calitate de președinte a acestui grup de lucru mandatată să negocieze cele patru instrumente pe care le vom discuta astăzi aici. Coreper a stabilit uh, acest grup de lucru ad hoc în 10 ianuarie anul curent. El raportează direct către Coreper, dar va uh, informa celelalte grupuri de lucru, inclusiv CATSCHI, FACOSI și GAEX. Negocierile noastre nu pot uh, aduce atingere negocierilor uh, privind cadrul financiar multianual general pentru perioada 2014-2020 și de aceea grupul de lucru discută uh, orice, numai cifre nu, ca să spun așa. Președinția abordează propunerea sub forma unui pachet și de aceea există și o echipă responsabilă pentru toate instrumentele de afaceri interne. Considerăm că această abordare este utilă și conformă cu propunerea de restructurare a fondurilor din acest domeniu. Președinția este uh, dornică să progreseze cât se poate de mult cu acest dosar combinat și de aceea am planificat 16 zile de uh, reuniuni în uh, perioada președinției noastre. Însă, ce mai mult de lucru e, se va întâmpla de acum încolo și mă bazez pe încrederea dumneavoastră um, că astăzi nu pot să vă dau foarte multe informații, însă cu siguranță vom avea ocazii mai multe în viitor pentru a discuta în detaliu. De aceea voi asculta cu atenție întrebările și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, raportorul și după aceea discuția urmează. Domnul Lorenzo Fontana, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru prezentare. Este un raport foarte tehnic și, prin urmare, o să adresez câteva întrebări pentru a înțelege mai bine criteriile, în special cele pe care încercăm să le punem aplicare. S-a menționat uh, țările terțe și vreau să întreb Comisia cum um, crede că va monitoriza fondurile acordate țărilor terțe? Fiindcă monitorizarea este principala mea preocupare, nu doar în ceea ce privește țările terțe, ci și vis-a-vis -vis de proiectele executate în Uniunea Europeană. Știm că, din păcate, uneori fondurile nu sunt folosite așa cum trebuie sau nu sunt um, absorbite suficient. Prin urmare, cred că trebuie să revizuim întreaga procedură și poate uh, în uh, etapa intermediară e un picuț prea repede să facem acest lucru. Înțeleg că lucrăm într-un cadru multianual, dar în special pentru statele care au avut dificultăți în trecut, eu aș sugera să um, avem mai multe uh, sisteme de control. Poate aceasta este abordarea corectă. Un alt punct cu, dorire la care, cu privire la care aș dori clarificări se referă la problema ajutorului de urgență. Pentru că, din nefericire, după cum știm, au apărut într-adevăr urgențe foarte grave, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu primăvara arabă, uh, care a dus la uh, un flux migratoriu major din uh, acele zone, lucru care a pus în dificultate serioasă anumite state membre. Unele state membre au spus că s-au simțit abandonate de Uniunea Europeană în acel moment și de aceea m-am întrebat dacă într-adevăr ne-am uh, imaginat proceduri de urgență care să facă față uh, unor asemenea evenimente repetate. Cam atât aș avea de spus deocamdată și sigur rămân la dispoziția noastră pentru discuții. Goes to Mr. Muller. Deschidem dezbaterea și dau cuvântul în primul rând domnului Mulder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am o singură întrebare adresată Comisiei. Cred că Parlamentul și-a exprimat dorința de a avea un mecanism de evaluare pentru Schengen și o raportare regulată pe marginea acestui subiect și s-au rezervat uh, fonduri suplimentare în buget pentru acest lucru. Vreau să știu dacă acest program de monitorizare este sau nu implementat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentare doamnă Paic a fost foarte interesantă și mi-a făcut plăcere să citesc toate documentele implicate aici, la cadrul financiar multianual. Am foarte multe întrebări și multe comentarii, în special întrebări legate de prevederile generale. În general, nu ne deranjează înființarea a două fonduri în loc de patru, pentru că este un mediu administrativ mai ușor, mai simplu. Dar vrem să vedem o alocare clară pentru fiecare linie prioritară câte fonduri sunt uh, uh, disponibile. Deci, acest lucru ar fi extrem de important și Parlamentul European are de asemenea un cuvânt de spus în a determina ce fonduri sunt alocate anumitor uh, zone prioritare. Și apoi am o întrebare legată de asta, pentru că am înțeles din propunere că statele membre trebuie să stabilească propriile obiective. Există un dialog de politici, Comisia propune niște obiective generale, dar Există și obiective care sunt stabilite de statele membre și cred că asta duce la o zonă gri. Uh, și diminuează rolul Parlamentului European și creează o zonă gri mult mai mare pe care am dorit să, de fapt, să o reducem. Ați putea să ne explicați acest lucru? Apoi, cine va stabili uh, obiectivele și pe ce bază și cum se va judeca dacă ele au fost îndeplinite sau nu. Apoi, revizuirea bugetară pe care ne-ați transmis-o cam târziu, dar e bine și așa, conchide că fondurile noi trebuie să ajungă la lucruri cu valoare adăugată și, de asemenea, spune că statele membre altfel nu ar putea să financeze aceste obiective. Și cred că ar trebui să spunem clar acest lucru, că nu ar trebui să investim bani, fonduri europene în lucruri pe care le-ar face statele membre oricum. Dar când mă uit pe revizuirea bugetară, văd că Germania, spre exemplu, folosește fondurile uh, europene pentru a avea um, panouri noi în aeroportul din Nuremberg. nu știam că au aeroport acolo. Spaniolii finanțează cursuri de uh, prim ajutor guvernul oricum finanțează cursuri de prim ajutor pentru anumite persoane. Deci, acest lucru nu este ceva în plus, decât dacă guvernul respectiv, guvernul spaniol, altfel nu ar organiza aceste cursuri. Ce părere aveți despre asta? De asemenea, există o prevedere în articolul 16 unde se spune că cofinanțarea poate fi crescută până la 90% dacă asta înseamnă că acțiunea respectivă nu ar fi fost finanțată altfel. Dar ideea generală este să facem lucruri uh, mai bune și atunci această prevedere nu și are rostul aici. Tot în uh, prevederile generale există probleme cu diversele teme juridice pe care trebuie să le luăm în calcul și trebuie să știm cum se va aplica acest lucru pentru Fondul de Securitate Internă. Aș vrea apoi să știu care este rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale în acest dialog de politică între Comisie și statele membre și uh, Apreciez faptul că ați fost foarte clară în formulările dumneavoastră și ați spus că această dimensiune externă nu ar trebui să se concentreze pe dezvoltare, ci ar trebui să existe o coerență cu acțiunea externă, dar cum veți implementa acest lucru? Deci, dacă e un lucru care e neclar, cine va decide dacă e vorba de dezvoltare sau de afaceri interne? Cum vă veți asigura că această coerență este într-adevăr implementată? Pentru că de obicei acolo se încurcă lucrurile. Uh, revizuirea la jumătatea mandatului e foarte bine că o avem, dar va exista și o evaluare externă la momentul respectiv, pentru că acum avem o evaluare externă a cadrului financiar multianual anterior, dar e prea târziu pentru acest an, uh, cadru financiar uh, multianual și trebuie să știm dacă obiectivele au fost atinse cu uh, un, uh, o cantitate proporțională de eforturi. Apoi, am vorbit de Comisia de Monitorizare. Cum va funcționa ea? Ce va face? Și ajung la final acum. Ați vorbit uh, de faptul că încălcarea dreptului european trebuie să ducă doar la corecții financiare în, uh, într-un număr limitat de cazuri. De ce? Dacă e o încălcare a legii, atunci acest lucru trebuie să aibă consecințe financiare, dar poate nu înțeleg eu foarte bine unde bateți. Și acesta a fost ultimul meu punct. Mulțumesc! Domnul Pica, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să vorbesc mai întâi despre obiectivele fundamentale. Cred că ceea ce discutăm noi acum, când vorbim despre instrumente, ar putea fi instrumente care de fapt ne aduc mai aproape de o zonă unică de libertate și securitate și justiție. S-a făcut încercarea de a merge în direcția unei integrări mai bune, de a acorda mai multe competențe la nivel european pentru a pune la dispoziție fonduri pentru acțiuni comune într-un mod mai eficient atunci când vorbim despre azil, uh, siguranță și migrație. Salut faptul că va exista o simplificare și o reducere de la șase fonduri la două cu un singur mecanism de dezvoltare. Există câteva lucruri care mi se par, câteva elemente care mi se par foarte bune. În primul rând, că va exista o creștere a finanțării. Pentru că trebuie să se țină cont de noile obiective ale comunității care trebuie să fie realizate în ceea ce privește azilul, siguranța și migrația. Și dacă Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult, atunci firește că trebuie să aibă la dispoziție resursele necesare pentru acest lucru. Cred că, de asemenea, un element pozitiv în acest context este și că se va simplifica situația și va exista o mai mare flexibilitate de implementare. Cu alte cuvinte, va exista un sistem multianual de uh, planificare financiară cu posibilitatea de a te adapta și de a uh, lua în calcul situația curentă. Aceasta este propunerea aici. Includerea unui dialog politic nu doar la început, ci și pe parcursul dezvoltării acestui proces. Cred că acest lucru este foarte bun și, de asemenea, trebuie să ținem cont de incapacitatea noastră de a ști de la bun început ce se va întâmpla uh, în ceea ce privește crima organizată, fluxurile migratorii sau oricare altă ar fi problema. Cred că este foarte bine că va exista o finanțare mai mare pentru administrația centrală, uh, și sunt sigur că statele membre și criticile statelor membre uh, vor ținti acest lucru, pentru că ele ar fi, statele membre ar fi vrut ca lucrurile să se dezvolte altfel, dar cred că asta este cea mai bună abordare pentru a asigura o integrare mai bună și un acces european mai bun și o acțiune europeană mai bună. Dacă ne uităm la modul în care se organizează fondul de urgență la, în termen de finanțare, uh, Uh, până acum aveam o prefinanțare de 4% din partea Comisiei Europene și aceasta este o abordare foarte bună. E o abordare salutară. Nu cred că ar trebui să ascultăm statele membre care solicită ca prefinanțarea să crească. Pentru că trebuie să ne asigurăm că dacă există proiecte care nu sunt eficiente pentru că statele membre nu le gestionează în mod eficient, atunci aceste proiecte nu vor primi finanțare suplimentară din partea UE. Astfel putem selecta proiectele care sunt într-adevăr necesare și putem anula proiecte care sunt mai puțin utile. Cred că este foarte bine că ne gândim la activitățile ad hoc un sistem de reacție rapidă, dacă vreți, care va fi finanțat în proporție de 100%, dar am și o propunere de făcut aici, și anume că dacă ajutorul de urgență se epuizează din cauza diverselor probleme legate de supravegherea transfrontalieră, spre exemplu, care cade în competența națională, atunci ar trebui să ne gândim la, în termen, ar trebui să ne gândim în termen de cofinanțare. Cu alte cuvinte, guvernele nu ar trebui să aibă de suferit doar pentru că uh, au vrut să și-au epuizat propriile fonduri și nu mai au la dispoziție fonduri europene. Cred că ar trebui să rezolvăm această problemă. 5% pentru asistență tehnică, nu știu dacă este suficient, dar ar trebui să ne mai gândim la acest lucru. Și nu în ultimul rând, o întrebare adresată Comisiei. Ați putea să mă ajutați să înțeleg la punctul 632, spune că există țeluri individuale și asta acoperă fonduri pentru migrație și azil. Și la punctul C avem promovarea drepturilor și o strategie de returnare eficientă în statele membre. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Știu ce înseamnă justiție, dar ce vreți să spuneți cu politică de returnare efectivă sau eficientă în statele membre? Eu nu înțeleg ce înseamnă acest lucru. Și apoi, la punctul D, există o trimitere la împărtășirea responsabilităților în statele membre care sunt amenințate. Din câte știu eu, avem un temei juridic în tratul de la Dublin pentru acest lucru și atunci nu înțeleg de ce există această trimitere nebuloasă la împărțirea responsabilităților, pentru că avem Dublin și Dublin este extrem de relevant pentru aplicarea acestei politici. Deci acestea ar fi cele două întrebări la care aș dori un răspuns. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Brons are cuvântul. Aș dori să fac o sugestie. Dacă țările vestice, inclusiv uh, membrii UE și în special Regatul Unit, cheltuiesc mai puțin bani prin uh, finanțarea rebeliunilor sau a războaielor în Africa, s-ar putea să fie nevoie să nu mai cheltuim 8 miliarde de euro pentru a uh, găzdui refugiații rezultați. Și am explicat că una este să oferi sanctuar temporar oamenilor care uh, fug de dezastrele create de Occident și cu totul altceva este să instalezi definitiv în uh, țările din vest atunci când uh, pericolul a trecut. N-ar trebui să ne cheltuim banii pe oameni care fug de libertate și încearcă să evite democrația. În loc de aceste uh, bărci periculoase cu care vin refugiații, ar trebui să le punem la dispoziție bărci sigure ca să i întoarcem în uh, țara de unde au venit, ca să-și apere democrația acolo. Sau nu asta doresc. Eu asta aș înțelege printr-o uh, politică eficientă de returnare. Mulțumesc. Doamna Hirsch. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În general, Consider că este o idee bună să existe, ca aceste fonduri existente până în prezent să fie unite, pentru că asta ar duce la o transparență crescută. Pot spune de asemenea că Verzii consideră că trebuie să se stabilească niște plafoane pe fiecare domeniu, astfel încât Parlamentul European să-și poată stabili niște priorități. Acest lucru nu ar trebui lăsat la latitudinea statelor membre. Uh, să excludă anumite proiecte sau să investească toate fondurile în alte proiecte. Deci cred că este uh, obligatoriu și important ca Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus. Am mai avut discuții similare pe marginea Fondului Social European și aceleași discuții le avem și acum. Poate ar trebui să ne uităm și la proiectele mai mici, uh, care sunt afectate de gradul prea mare de birocrație pe care încercăm să-l impunem. Deci poate ar fi bine să avem uh, niște sume forfetare care ar ajuta pe actorii mai mici. Trebuie să ne asigurăm oricum că de îndată ce statele membre primesc banii, acești, aceste fonduri pot fi transmise în timp util către actorii implicați. Știm din domeniul social că acești protagoniști mai mici trebuie foarte adesea să plătească din propriul buzunar și au probleme cu lichiditățile, deși statul membru respectiv a primit deja finanțarea din partea uh, UE. Mulțumesc, doamna Fayon. Hvala Mulțumesc. Cred că fuzionarea mai multor uh, fonduri într-unul singur, în, uh, doar în mai puține, este un lucru bun. Dar cred că aceasta nu ar trebui să afecteze eficiența fondurilor și uh, nu cred că ar trebui să um, reducem fondurile disponibile. Nu am să intru acum în detalii, însă am câteva întrebări specifice în ceea ce privește monitorizarea cheltuirii fondurilor. În momentul de față, Lampedusa și uh, Sicilia au fost menționate. Eu am vizitat unul dintre centrele uh, de azil de acolo și am uh, observat la fața locului că guvernul italian a primit și continuă să primească fonduri importante din fonduri europene pentru a-i ajuta pe acești refugiați și migranți ilegali. Totuși, sumele de bani care sunt uh, puse la dispoziția persoanelor individuale sunt extrem de mici. Fondurile din centrul respectiv uh, au fost, erau insuficiente pentru achiziția de televizoare sau de ziare și existau chiar suspiciuni de spălare de bani în centrul de refugiați respectiv. Aș vrea să știu cum am putea să prevenim abuzurile în ceea ce privește cheltuirea fondurilor de către guverne. Și mă întreb uh, dacă nu am putea să monitorizăm și sumele care sunt uh, uh, date celor care trebuie să le cheltuiască pentru propria supraviețuire. Am vizitat de asemenea Africa, Mali mai exact și alte țări uh, mai critice. Acolo am observat că banii de la Uniunea Europeană sunt cheltuiți de către guverne, deși guvernele sunt corupte, iar fondurile nu ajung la persoanele cele mai vulnerabile. Cum ne asigurăm că banii ajung la beneficiarii cărora le-am arocat banii? Mulțumesc! Am auzit uh, mai multe întrebări care au fost adresate comisiei. Doamna Melinda Pike, vă rog să ne dați câteva explicații, cât mai pe scurt, pentru a putea avea timp uh, de, pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, doamna Melinda Pike. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, încerca să răspund la întrebări și poate că nu voi reuși să le acopăr pe toate și îmi cer scuze anticipat. Unele întrebări s-au referit la fondul de, pentru azil și migrație, iar colegul meu va face o prezentare pe această temă în câteva momente, așa că va acoperi unele dintre aceste întrebări se refer, au fost întrebări legate de mecanismul de evaluare Schengen. A fost o întrebare din partea domnului Mulder. Răspunsul uh, se regăsește în instrumentul ISF, Fondul de Securitate Internă, la articolul 13 pentru granițe externe și vize. Acolo există un mecanism de sprijin pentru implementarea acestui mecanism de evaluare. Iar dacă un stat membru trebuie să întreprindă acțiuni în urma unei evaluări Schengen, atunci există posibilitatea modificării programului, însă nu înseamnă neapărat că primesc uh, mai mulți bani pentru că au deficiențe însă ne așteptăm să-și ajusteze programele multianuale pentru a aborda deficiențele respective. Referitor la comentariile legate de asistența de urgență, și în special uh, la situația de anul trecut, îmi pare rău că statele membre s-au simțit abandonate. Nu cred că s-a întâmplat așa și cu siguranță statele membre cele mai afectate, precum Italia, au fost sprijinite. Noi am fost alături de Italia pentru a-i furniza finanțare suplimentară pentru acțiunile directe. Am discutat de asemenea despre modificări uh, la program și, nu a, și am avut foarte multe contacte contacte cu autoritățile italiene. Și cu, cu siguranță nu a existat un deficit de bani, pentru că în aceste situații îmi dau seama că este nevoie să acționăm rapid. Dar uh, senzația noastră nu a fost nici de cum că statele membre au fost uh, abandonate am uh, modificat bugetul pe 2011 în mai multe linii bugetare, inclusiv pentru Frontex, și Agenția pentru Siguranță Maritimă, tocmai pentru a furniza sprijin în regiunea uh, mediteraneană de sud și plus că există un uh, o rezervă de 9 milioane la Frontex pentru 2012 care poate fi deblocată în cazul în care există probleme la granița cu Turcia. Pe de altă parte, suntem îngrijorați de incidentul despre care ne-a vorbit doamna Wikström, eveniment care s-a produs în weekend și care s-a discutat și ieri cu Consiliul Director al Frontex. Plus, directorul meu general este astăzi în Italia și discută cu autoritățile italiene pentru a urmări evoluția situației. Doamna Keller uh, a avut foarte multe întrebări și comentarii. Vorbeați despre evaluarea programului uh, actual, despre rapoartele pe care tocmai le-ați primit. Nu am să comentez în detaliu. Este clar că va trebui să se suplimenteze funcțiunile, uh, fondurile europene. Nu vrem să înlocuim fondurile europene, ci doar vrem să adăugăm la acestea referitor la modul în care asigurăm coordonarea pe partea externă. Am limitat acțiunile în țările terțe la acțiuni directe. Iar uh, în uh, cadrul managementului uh, comun este posibil ca statele membre să facă acest lucru în relațiile lor externe cu țările terțe, iar aceasta permite Comisiei o mai mare flexibilitate în a controla că există o bună coordonare între serviciile Comisiei și serviciile de acțiune externă. Vrem să ne asigurăm că nu duplicăm fondurile externe și instrumentele uh, actuale, ci că există o complementaritate a acestor instrumente. Vreau să vă reamintesc că banii care pot fi utilizați pentru ajutorul de urgență pentru țările terțe nu sunt neapărat bani dați direct țărilor respective. La articolul 9 din regulamentul cadru se prevede că putem uh, colabora cu organizații internaționale, organisme ONU sau uh, entitățile Crucii Roșii de la nivel internațional. Deci nu este vorba uh, că dăm bani direct guvernelor, ci prin intermediari. În ceea ce privește rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale, vrem să ne asigurăm că că lucrurile se petrec așa cum trebuie. Am avut discuții cu uh, parlamentele legate de modul în care funcționează parteneriatul și dialogul de politică. Nu este niciun secret și președinția poate confirma acest lucru. Uh, mai ales când statele membre consideră că acestea cresc povara administrativă. Noi, din potrivă, vrem să ne asigurăm că există un consens asupra obiectivelor de atins. În comunicarea noastră am anunțat că intenționăm să publicăm uh, o astfel de comunicare înainte de dialogul de politică pentru a anunța obiectivele acestuia și modul de funcționare și să sperăm uh, că, și sperăm că dacă există anumite chestiuni pe care vrea să le evidențieze Parlamentul, uh, putem să le luăm în considerare în cadrul comunicării. În ceea ce privește obiectivele și indicatorii care se găsesc în instrumentele individuale, am dat exemple de obiective. Împreună cu statele membre vom dezvolta obiective specifice și indicatori pentru fiecare dintre instrumente și, bineînțeles, pentru programele naționale care au uh, programe, au obiective suplimentare, statele membre pot să le elaboreze uh, la rândul său. Acum aș vrea să o rog pe colega mea să uh, prezinte câteva aspecte ale sistemului de monitorizare și control, pentru că este un subiect pe care l-au menționat mai mulți deputați, inclusiv raportorul. Așa că îi dau cuvântul uh, colegei mele, Stefanie Chiarion. Mulțumesc, Belinda! Aș vrea să ne plasăm puțin în context în ceea ce privește sistemele de management și control în cadrul sistemului de management comun sau împărtășit. Propunerea de regulament ține cont de un element esențial și anume armonizarea cu celelalte sisteme de management împărtășit în conformitate cu revizuirea regulamentului financiar care este în curs. Sistemul a fost simplificat considerabil pentru a se reduce numărul de autorități și, bineînțeles, a clarificat responsabilitățile de control. Așadar, există o responsabilizare mai clară și există roluri mai clare ale statelor membre cu scopul de a îmbunătăți fluxurile de rambursare s-a pus întrebarea cum ne asigurăm că banii uh, sunt uh, cheltuiți corespunzător de beneficiari sau ajung la beneficiari. Păi, Bineînțeles că fondurile funcționează în baza unui mecanism de rambursare, iar fondurile eligibile trebuie să fi fost plătite beneficiarilor. Și bineînțeles, aceasta ar trebui să ne ajute să răspundem la această problemă. Au existat de asemenea întrebări legate de corecțiile financiare. Vă mărturisesc că nu am înțeles foarte bine întrebarea, dar evident sunt prevăzute corecții financiare atunci când se observă o nerespectare a obligațiilor și a regulamentelor și care prezintă riscuri pentru eligibilitatea fondurilor. Existau dubii în acest sens, dar aș vrea să clarific că aceste corecții sunt prevăzute. Mulțumesc! Raportorul dorește să tragă câteva concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că vom avea ocazia să discutăm uh, aceste lucruri uh, cu colegii pe măsură ce vom progresa cu acest raport. Oricum va trebui să aprofundăm unele dintre subiecte. Am înțeles răspunsurile date de comisie și sunt la dispoziția colegilor pentru orice detalii legate de acest raport. Mulțumesc foarte mult! Este momentul să încheiem uh, discuția legată de primul punct de pe ordinea de zi, care s-a referit la cadrul financiar multianual în domeniul afacerilor interne. Raportorii au fost de acord cu următorul calendar la sfârșitul lui aprilie ar trebui să avem un uh, workshop. Prezentarea rapoartelor uh, ar trebui să aibă loc în mai sau cel mai târziu iunie. Termenul de depunere a amendamentelor luna iulie. Iar uh, examinarea amendamentelor ar trebui să aibă loc în septembrie sau poate chiar în octombrie. Iar votul ar trebui să aibă loc în noiembrie. Cam atât despre punctul 4 de, ordinea, de pe ordinea de zi cu privire la fondul uh, pentru azil și migrație. Următorul punct de pe ordinea de zi, de fapt sunt mai multe puncte de pe ordinea de zi, 5, 6 și 7, care au o natură similară și care se referă la cadrul financiar multianual. Următorul punct se referă la fondul pentru azil și migrație. Raportorul este colega noastră, doamna Silvie Guillaume, Însă, înainte de aceasta, vom avea o prezentare din partea comisiei, vom avea un schimb de puncte de vedere, urmând aceeași procedură ca și la punctul 4. Doamna Belinda Pike, din partea comisiei, va interveni, după care un reprezentant al Consiliului, apoi raportoarea și după aceea discuție. Doamna Belinda Pike, vă rog. Coleg O să ia cuvântul colegul meu Stefanio Senior. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul pentru azil și migrație, propunerea pentru stabilirea, pentru crearea acestui fond are ca scop crearea unui instrument unic pentru a sprijini eforturile statelor membre și rolul Uniunii Europene ca atare în domeniul migrației și azilului, și se bazează pe instrumentele actuale, în special trei dintre fondurile, Programul General Solidaritate și Gestionarea Fluxurilor Migratorii, mergând chiar dincolo de acesta, pentru că propunerea include și alte simplificări, de exemplu, o decizie de crearea unei uh, rețele europene de migrații, de migrație, și dacă analizăm situația actuală cu proiectele pilot și acțiunea pregătitoare adoptată în cadrul uh, exercițiului bugetar anual, o să vedem că există și alte domenii uh, la care face referire această propunere. Și eforturile de simplificare sunt chiar mai mari decât faptul că uh, sunt fuzionate trei dintre fondurile existente. Sigur, nu este vorba doar de o fuzionare a fondurilor, pentru că acesta nu ar fi decât un exercițiu birocratic, chiar dacă e util în ceea ce privește sporirea eficienței și raționalizarea gestionării fondurilor. Există și domenii pe care propunerea se concentrează mai mult în ceea ce privește prioritățile reieșite în ultimii ani cum ar fi, de exemplu, uh, relocarea refugiaților, uh, inter, așa numită relocare interioară, relocarea la nivel local și, inter, și regional și politicile în acest sens sau o mai bună concentrare pentru uh, returnarea voluntară asistată. Dar propunerea dorește să umple și golurile, acele goluri identificate acolo unde situația actuală nu poate să acționeze în mod eficient și eficace. De exemplu, mă refer la acțiunea între diverse state membre menționate deja de Belinda Pike sau alte acțiuni legate de migrația legală care nu sunt finanțabile prin fondul de integrare. Există diferende vis-a-vis -vis de simplificarea și raționalizarea situației, act- situației actuale și vis-a-vis -vis de cadrul simplificat pentru grupurile țintă, dacă ne gândim la situația existentă și aceasta este o uh, situație care a fost uh, identificată de multe ori de exemplu, acțiunile actuale de integrare care se adresează refugiaților sau uh, resortisanților din țări terțe care sunt migranți legali nu pot fi finanțate din aceeași uh, serie de fonduri, dar lucrurile se vor schimba odată cu Fondul pentru Azil și Migrație. S-a menționat totodată că există o definiție extinsă a situațiilor de urgență abordată într-un mod mai cuprinzător, să spunem. Situația uh, a fluxurilor bruște de resortisanți din țări terțe sau de persoane care au nevoie de protecție internațională, fluxuri combinate sau situația de urgență în țările terțe. Propunerea stabilește și un program de um, relocalizare din partea Uniunii care va fi implementat printr-un proces dinamic prin care prioritățile uh, vor fi uh, reevaluate odată la 2 ani conform unui mecanism foarte similar care pleacă practic de la ceea ce se va stabili la sfârșitul acestui luni, uh, aceste luni pentru programul de relocare. După cum știți, uh, Parlamentul va vota propunerea Comisiei la finalul acestei luni. Propunerea are ca scop și includerea sprijinului și finanțării rețelei europene de migrație, creată prin decizia Consiliului din 2008 uh, în Fondul de azil, pentru Azil și Migrație și uh, Uh, are un rol revizuit și consolidat pentru rețeaua deschisă societății civile, uh, academiilor și altor uh, factori interesați de domeniul migrației și azilului. S-a stabilit, s-a menționat deja că fondul va avea și o componentă pentru acțiuni um, combinate între statele membre, uh, deci nu voi uh, intra în detalii cu privire la acest aspect. Și în timp ce activitățile ce pot fi finanțate prin aceste instrumente sunt destul de diverse, Există domenii speciale pentru care va fi obligatoriu ca statele membre să pună în aplicare acțiuni în cadrul programului lor. Și se face referire la următoarele domenii. Azil și punerea în aplicare a sistemului european comun de azil, în domeniul integrării, integrarea și punerea în aplicare a strategiilor de integrare la local și regional, returnare voluntară asistată în ceea ce privește dimensiunea returnării și uh, vis-a-vis uh, -vis de domeniul solidaritate și uh, partajarea responsabilităților, în special uh, relocarea va fi obligatorie în cadrul multianual. În ceea ce privește sumele, Propunerea Comisiei uh, se referă la o alocare generală în cadrul fondurilor de un pic mai puțin de 4 miliarde de euro, 3,9 miliarde, și din această sumă, un pic peste 3,2 miliarde vor fi alocate programelor din statele membre, deci aproape 84%. Restul de 16% va fi gestionat de comisie prin așa numitul management centralizat pentru diverse acțiuni, una dintre ele deja menționate, dimensiunea urgențelor externe, asistență, rețeaua europeană de migrație și acțiunile în interesul Uniunii Europene. În ceea ce privește sumele dedicate statelor membre, să spunem că 74% vor fi alocate statelor membre ca sumă de bază la începutul perioadei financiare a programului și 26% vor fi legate de voința statelor membre de a participa la operațiuni specifice care au o dimensiune prioritară în cadrul instrumentelor, în special relocarea și alte acțiuni specifice. 21% din alocarea către statul membru și restul de 5% va rămâne pentru uh, revizuirea intermediară. Cred că este important uh, să uh, menționăm uh, lucrurile și comparativ cu situația actuală, unde multe organizații se confruntă cu probleme vis-a-vis -vis de uh, programarea și procesarea plăților datorită faptului că programele anuale prin fondurile solid creează o situație unde toți beneficiarii trebuie să aștepte încheierea programului pentru a primi plata finală de la autoritatea responsabilă. Acest uh, sistem va fi uh, modificat în noua propunere a Comisiei pentru că statul membru va avea voie să trimită Comisiei o solicitare de plată în fiecare an și aceasta poate include orice fel de plată efectuată pentru, uh, uh, către uh, organizațiile de punere în aplicare, adică finanțare, plată intermediară și plată finală. Vreau doar să mai răspund, dacă îmi permiteți, întrebării din sesiunea de discuții anterioară referitoare la faptul că nu există o sumă stabilită în diversele zone uh, de politici. Este o alegere a Comisiei care are ca scop evitarea complicațiilor administrative în gestionarea fondurilor, uh, lucru care nu este necesar în cadrul arhitecturii fondurii, ca să spun așa. Există domenii, de, uh, domenii politice care riscă să fie neglijate sau care vor fi neglijate în punerea în aplicare a fondurilor, mai întâi pentru că există anumite zone um, limitate, de exemplu pentru sumele uh, pentru relocare, uh, și pentru acțiunile specifice și atunci această sumă se va folosi doar dacă statul membru acceptă să participe la aceste operațiuni și de pe deasupra sunt uh, domenii obligatorii în programe, altele care nu sunt obligatorii și azilul este una dintre, unul dintre acestea. În plus, sumele pentru fiecare uh, domeniu politic vor trebui uh, să fie supuse unei evaluări specifice pentru că situațiile în ceea ce privește compoziția și numărul fluxurilor migratorii diferă de la un stat membru la altul și vrem, Comisia vrea să evite o regulă care să se aplice tuturor și care să nu țină seama de situația specifică din fiecare stat membru. Însă, după cum am spus, articolul 20 uh, spune că doar o parte din acțiuni sunt obligatorii. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! pentru raportul foarte cuprinzător. O să dau acum cuvântul Consiliului, doamna Catrin Molda. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Președinția poate să intervină doar uh, succint cu privire la această, acest uh, proiect de propunere. Vă reamintesc că grupul de lucru competent a primit propunerile din partea Comisiei în ianuarie uh, și atunci și noi am avut posibilitatea de a solicita clarificări și am avut un prim schimb de opinii între statele membre. Am continuat apoi cu prima lectură în februarie și lucrările vor continua săptămâna viitoare. Pot menționa faptul că, în general, statele membre au salutat propunerea Comisiei de uh, fuzionarea celor trei fonduri existente într-un singur fond pentru simplificare administrativă și o mai mare flexibilitate în gestionarea fondurilor. Statele membre uh, analizează încă în mod activ uh, domeniul de aplicare și noutățile și consecințele uh, noii, noii propuneri, atât uh, din perspectiva administrativă, cât și din perspectiva altor detalii. Uh, după cum am spus, discuțiile de BEA au început în februarie și de aceea nu pot uh, intra în prea multe detalii la momentul de față. Însă președinția dorește să coopereze um, îndeaproape cu Parlamentul vis-a-vis -vis de această chestiune. Suntem desigur dispuși să ne întâlnim și cu raportarea uh, atunci când dorește. Mulțumesc frumos! Bine, grazie anche la Adesso... Mulțumesc uh, președinției. Doamna Chiom are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații complementare după prezentarea acestui raport, pe care îl consider foarte complet, așa că nu am foarte multe de spus. Vreau mai întâi să subliniez o serie de îmbunătățiri propuse și care mi se pare mie că merg în direcția bună. Și mă refer mai întâi la afirmarea uh, unei programări multianuală, ceea ce mi se pare Eh, de natură să asigure continuitatea, mai ales eh, din perspectiva actorilor eh, de pe teren, care au nevoie de această siguranță în acțiunile lor cotidiene. Totodată, îmbunătățirea, odată cu integrarea criteriilor obligatorii, mai ales în ceea ce privește returnarea, și accentul pus pe returnarea voluntară, îmbunătățirea, consider eu, și a uh, Uh, valori adăugate europene a proiectelor finanțate și, de asemenea, în integrare, pentru că așa, trebuie să ținem seama și la situațiile de urgență descrise și definite în acest text. Deci acest, uh, acest sistem este și el uh, integrat și toate acestea sunt uh, lucruri care îmbunătățesc textul și pe care vroiam să le prezint. Am și o serie de observații și de întrebări pe care o să vi le prezint și vis-a-vis -vis de care vreau să ascult și părerea colegilor raportori din umbră. Prima se referă la elementul uh, azil. Comisia a insistat asupra reinstalării și relocării pentru a susține statele membre. Lucru foarte bun, într-adevăr, chiar dacă este dificil de pus în practică. Aș vrea însă să nu uităm că statele membre au lucrat și ele la procedurile la, de analizare a solicitărilor de azil, astfel încât să reducă presiunea exercitată în uh, analizarea acestor dosare. Deci există această problemă a relocalizării, dar și uh, cea analizei cotidiene a solicitărilor, care are nevoie de sprijin. Aș vrea să mi se confirme uh, o problemă vis-a-vis -vis de integrare, pentru că eu cred că am înțeles că unul dintre obiectivele obligatorii, astfel cum le-a menționat Comisia, se referă la sprijinirea strategiilor regionale de integrare cu asocierea de actori locali și regionali și, dacă așa este, aș vrea să ne gândim și vom încerca să lucrăm în această direcție, să asociem acești uh, actori locali uh, cât mai repede posibil în procesul uh, necesar, pentru că expertiza lor uh, ne va fi cu siguranță utilă. Fondul se uh, concentrează pe acțiunile de solidaritate și acest lucru a fost menționat, dar câtă vreme nu se menționează ca bază juridică articolul 80 al tratatului, mi se pare uh, că nu este bine. Este păcat că acesta nu a fost menționat în mod formal în raport. Și mai am două puncte pe care, peste care o să trec foarte repede. Mi se pare, după cum a spus și domnul Signore, că Uh, direcția Generală merge, în, uh, merge înspre dimensiunea exterioară în domeniul gestionării fluxurilor migratorii și asta mă obligă să revin la o problemă, și anume riscul de uh, crearea unei confuzii cu alte tipuri de intervenții, asistență umanitară și așa mai departe. Cred că lucrurile trebuie să fie mai bine clarificate în continuarea discuțiilor noastre și, în sfârșit, Înțeleg foarte bine problema echilibrului sau a, problema de a nu a afecta a, um, în prealabil sume, dar trebuie să fim foarte atenți ca anumite elemente ale fondului, uh, în special partea de integrare, să nu fie trecute pe ultima poziție pentru că vă dați seama că sunt lucruri foarte uh, importante. Iată așadar cam ce aveam de spus în această etapă a dezbaterilor. Bene, cominciamo adesso la tornata degli interventi, convidando che possano essere brevi perché siamo... Vom asculta acum eurodeputații. O să-i rog să se exprime cât mai rapid pentru că suntem în întârziere. Doamna Wikstrom. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru o informare foarte cuprinzătoare pe marginea acestui nou fond pentru azil și migrație. Eu aș dori niște clarificări din partea Comisiei. Dacă s-au prevăzut niște prevederi care să răspundă la crearea unui mecanism de uh, avertizare timpurie și de gestionarea crizelor, și anume articolul 31 din regulamentul Dublin 2. Am văzut în articolul 6 din propunere pe marginea înființării Fondului pentru Azil și Migrație o formulare, citez, capacitatea statelor membre de a dezvolta, monitoriza și uh, continua Uh, mecanismelor de monitorizare. Și întrebarea mea este foarte simplă. Acest lucru se referă la o nouă politică, cum ar fi crearea unui mecanism de avertizare timpurie din regulamentul Dublin 2 sau se referă la altceva? Comisia a prevăzut o linie bugetară pentru acest nou mecanism, în special având în vedere faptul că Uh, sarcina de lucru, volumul de lucru al Serviciului de Acțiune Externă va crește în unele cazuri chiar dramatic. Aceasta a fost uh, scurta mea întrebare, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat foarte multe puncte și eu am niște întrebări uh, concrete legate de articolul 19, pentru că acolo există o interdicție de a cumpăra teren. Dar regulamentul spune în articolul 5 alinatul 2a că capacitatea de a caza oamenii trebuie să fie crescută și îmbunătățită. Motivul juridic pentru care se interzice achiziția de terenuri din regulamentul orizontal, care este? Pentru că eu nu înțeleg, mi-e foarte greu să descriu acest lucru ca fiind durabil sau sustenabil. Deci de ce există această excepție legată de achiziția terenuri în regulamentul orizontal? Apoi, trebuie să există o consecvență cu pachetul azil. Spre exemplu, în ceea ce privește penitenciarele pentru că Parlamentul European nu dorește includerea acestora aici. În mod evident, dacă trebuie să ofer cazare de orice tip, acest lucru uh, implică niște clădiri noi. Deci trebuie să uh, dăm dovadă de consecvență în ceea ce privește aceste prevederi cu prevederile care se aplică refugiaților. La articolul 3 există o listă de obiective și la 3D există o trimitere specifică la solidaritate și împărțirea responsabilității. Asta înseamnă un schimb voluntar de azilanți între statele membre în conformitate cu aplicarea uh, regulamentului Dublin 2, deci o cooperare voluntară între statele membre pe marginea azilului sau cum ar trebui să interpretăm această observație? Președintele, doamna Hochmeier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și pe mine mă bucură faptul că Fondul pentru Migrație și Azil, prin intermediul acestui regulament, este definit într-un mod mult mai clar, pentru că asta deschide niște porți Există niște subiecte mai puțin problematice care apar aici uh, din partea statelor membre pe marginea pachetului azil. Necesitatea de a oferi resurse financiare suplimentare aici, spre exemplu. Există trei puncte principale asupra cărora vreau să mă concentrez. În primul rând, uh, ar trebui să discutăm mai aprofundat legat de alocarea resurselor financiare și de cum va avea loc aceasta în statele membre. Care sunt criteriile care vor fi aplicate? pentru că eu nu văd cum ar putea evolua pozitiv această discuție în acest moment. În ceea ce privește ceea ce a spus doamna Hirsch, există niște pasaje în acest regulament care par să stabilească niște definiții foarte diferite față de toate celelalte definiții stabilite prin alte directive și trebuie să fim foarte precauți. Uh, și trebuie să fim conciși și clari în modul în care definim aceste lucruri, astfel încât directivele să nu ajungă să se contrazică în anumite ocazii sau să nu apară cu definiții diferite, ceea ce ar duce la o aplicare diferită și la probleme și lipsă de consecvență la nivelul statelor membre. Dacă ne uităm la familii, la membrii familiilor, spre exemplu, sau la azilanți care sunt uh, incluși aici, cum a menționat și doamna Hirscher, dacă e vorba de un schimb voluntar, Cred că acest uh, regulament care analizează întregul pachet azil, pentru a funcționa foarte bine, trebuie să fie consecvent cu celelalte directive și trebuie ca întregul pachet să fie clar. Aștept cu interes discuții cu uh, Comisia și de-abia aștept să implementăm acest pachet uh, până la urmă. Domnul Tavares. Mulțumesc foarte mult, astăzi o să vorbesc portugheză, dacă îmi dați voie. Eu am câteva întrebări de natură mai generală legate de fondul de azil și migrație. Dar o să mă concentrez în special pe refugiați, pentru că aici am lucrat foarte mult și sper că la finalul acestei luni vom putea finaliza această parte a programului. Prima întrebare de natură generală pe marginea acestui fond este, plecând de la îngrijorările Comisiei pentru uh, extinderea acestui fond și pentru o mai mare flexibilitate a utilizării acestuia, eu înțeleg aceste îngrijorări, dar Parlamentul European vrea un control democratic mai mare al acestui fond și un control parlamentar, în special în ceea ce privește stabilirea priorităților. Aș vrea ca Parlamentul să se implice în stabilirea acestor priorități, pentru că altfel uh, prioritățile vor fi definite de Consiliu și o bună parte din fonduri va fi folosită pe activități de returnare a uh, resortisanților, care sunt mult mai scumpe. Deci cred că ceea ce vrem noi să facem este să ne asigurăm că Parlamentul este mult mai implicat în stabilirea priorităților. Și atunci putem să ne punem de acord pentru a ne avea o concentrare politică mai mare asupra modului de utilizare a fondurilor. Apoi mai este o întrebare din întrebările generale, dacă este posibil ca ONG-urile să solicite fonduri, spre exemplu ONG-urile internaționale. S-a menționat deja de către doamna Guillaume faptul că solidaritatea intraeuropeană nu este suficient de dezvoltată, pentru că și acest lucru s-ar putea face dincolo de alocarea de fonduri. Și mai există și alte întrebări legate de fondul de integrare, așa cum a existat el în trecut. Sperăm că e, ă, tranziția sa în acest fond ă, uriaș, fond general, a mers foarte bine astfel încât fondul de integrare să poată fi folosit pentru imigranți, pentru integrarea adecvată a acestora. Pentru că unii dintre ei trebuie să treacă în continuare teste de naționalitate pentru, a, pentru ca guvernul să se asigure că sunt integrați din punct de vedere cultural. Deci trebuie să ne asigurăm că imigra imigranții beneficiază de o mână de ajutor în prima etapă de integrare. Mă bucur foarte mult să văd că există un fond, un fond uh, foarte mare pentru dezvoltarea unui program uh, adecvat de uh, relocare a refugiaților. Și vreau să cred că o să punem la dispoziție fonduri suplimentare pentru activități comune cu ONU sau cu uh, Centrul pentru Drepturile Omului al ONU. Pentru că știu că avem nevoie de bani alocați și țărilor de tranzit pentru cheltuielile cu refugiații. Și apoi modul în care decidem alocarea acestor fonduri, pentru că avem cofinanțare și modulare. Dar acordăm 6.000 de milioane de euro țărilor care sunt implicate în integrare și pentru relocarea refugiaților. Deci trebuie să ne asigurăm că banii, că fondurile sunt folosite așa cum trebuie și că avem niște programe durabile. De asemenea, Comisia Europeană voia să sugereze o modulare diferită față de cele folosite înainte, 6.000 și 4.000. Cred că aceasta este o măsură extremă și cred că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm de faptul că atunci când vine vorba de anumite țări, programul de returnare este cea mai scumpă fază. Spre exemplu, dacă ai o țară precum Danemarca, care are ani și ani de experiență, Țările care nu, și țări care nu au uh, la fel de multă experiență, cum ar fi, nu știu, Spania sau Ungaria, s-ar putea confrunta cu situații mai complicate, tocmai pentru că nu au această experiență. Apoi, modul în care decidem prioritățile regionale. Mi se pare că nu este foarte flexibil. Comisia utilizează date delegate pentru stabilirea priorităților. Și cel puțin pe o perioadă de un an, de un an, uh, tot încercăm ca Parlamentul și uh, Consiliul să se implice în codecizie și aș dori o garanție că Parlamentul și Consiliul sunt mai mult implicate în stabilirea de priorități regionale pe de o parte și dincolo de actele delegate, aș dori să avem priorități regionale și pe baza situațiilor de urgență, pentru că avem priorități de 2 ani, din ce am înțeles, care sunt stabilite și totuși suntem conștienți de faptul că am avut dificultăți în stabilirea priorităților pe o perioadă mai lungă de timp, dar ce s-ar întâmpla dacă avem o situație de urgență care apare în această perioadă de 2 ani? Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a decide că un domeniu sau o zonă este declarată prioritate din cauza unei urgențe. Și trebuie să fie sigură că Parlamentul și Consiliul va fi de acord cu acest lucru. Și apoi o ultimă întrebare. La punctul 5 al anexei privind uh, prioritățile regionale, încă o dată Comisia face trimitere la refugiații din Irak și Siria, în Liban și Iordania și analizează situația refugiaților uh, care vin din Irak, dar uh, uneori aceștia nu sunt irakieni, ci iordanieni care au trăit în Irak. Deci cred că ar trebui să spunem refugiați care provin din Irak și nu de naționalitate uh, irachiană. Și sper că, un ultim punct, sper că vom putea schimba acest lucru pentru că tortura nu pare să fie o prioritate în acest moment și cred că ar trebui să schimbăm acest lucru. Mulțumesc. Domnul Brons. Yes, the European Union. Uniunea Europeană se pare că vorbește cu două voci contradictorii privind uh, migrația. Când vorbește despre populațiile Europei, folosește despre management uh, întărit al frontierilor și despre o politică eficientă întărită de returnare. Pe de altă parte, are politici care contrazic aceste politici pe care tocmai le-am menționat odată ce un migrant uh, neautorizat a aterizat, este improbabil să fie vreodată returnat. În țări precum Italia, de exemplu, să încercase să se facă acest lucru, însă nu uh, a atras susținerea colegilor din Uniunea Europeană. Raportul vorbește despre o componentă puternică de reinstalare și relocare ca răspuns la toate cererile de azil, fie că acestea sunt uh, valabile, legitime sau nu. Se vorbește apoi de principiul nerefulării, despre care am mai auzit și înainte și care se pare că se găsește în tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Cu atât mai rău pentru tratat tratat și cu atât mai rău pentru Uniunea Europeană, pentru că principiul este pur și simplu absurd. Se spune că nimeni nu poate fi trimis într-o țară periculoasă. Păi sunt foarte multe țări periculoase în lume. Dacă nu putem să trimitem un migrant ilegal înapoi într-o țară periculoasă, atunci, uh, logic, cum putem să lăsăm populațiile rămase în țările respective? Când o să aducem toată populația din Pakistan, toată populația din Afganistan și to- poate toată populația uh, din din China, care are un regim represiv în Europa până când se va uh, scufunda sub propria greutate. Însă principiul nerefulării nici măcar nu se oprește acolo. A fost extins și spune că nu trebuie să returnăm oameni nici măcar în țările sigure. De ce libienii și tunisienii nu au fost returnați în uh, noile lor paradisuri nou transformate de democrație și pace, pentru că aceste țări sunt acum țări sigure? Domnule Marinescu. Există o anexă la acest raport care eh, precizează cum sunt împărțite fondurile din eh, acest, către statele membre din acest fond. Am văzut criteriile, ele se referă la date statistice privind persoane în, cu diverse, eh, să spunem, în diverse situații problematice, azil, Uh, situație de a, se, a trebui returnate și așa mai departe. Deci înțeleg că banii îi primesc statele membre în funcție de numărul persoanelor cu probleme care sunt uh, uh, pe teritoriul statelor membre. Dar aceste, probleme, aceste persoane, numărul lor, nu depinde numai de poziția geografică, ci și de situația securității frontierelor acelui stat. Și atunci întrebarea mea este dacă n-ar trebui o condiționalitate a alocării acestor sume în funcție de uh, situația îmbunătățirii uh, securizării frontierelor și deci implicit a scăderii numărului de persoane aflate în situații problematice. Bine, grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Comisia a spus foarte multe lucruri uh, care au stârnit reacții din partea dumneavoastră, au fost puse foarte multe întrebări, așa că sugerez ca comisia să ia acum cuvântul pentru a răspunde la aceste observații. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să acopăr majoritatea punctelor. Probabil nu voi reuși să le acopăr pe toate. Doamna Guillaume a spus că trebuie să ne continuăm activitățile curente finanțate în baza fondului pentru refugiați. Bineînțeles că vom face acest lucru, iar Comisia se așteaptă să fie alocată mai multă finanțare pentru activitățile finanțare în baza IRF, așa cum se întâmplă și în cadrul uh, financiar multianual actual. Și uh, de aceea, fondurile pentru relocare au fost uh, atribuite într-un uh, fond separat. Apoi, uh, în acest sens, este nevoie să implicăm pe toți cei responsabili. Este important să implicăm actorii locali și regionali, iar uh, statele membre au această obligație pentru că acest principiu va fi aplicat pe tot parcursul ciclului de programare. În plus, articolul 9 stabilește în mod clar un proces care presupune implicarea tuturor actorilor de la nivel național, local și regional. Apoi s-a menționat și articolul 80 ca bază juridică posibilă pentru acest instrument. Comisia a menționat articolul 80 în memorandumul explicativ la pagina 5. Și bineînțeles, acest articol are ca scop reamintirea faptului că implementarea acestor politici trebuie să fie guvernată de principiul responsabilității și împărtășirii uh, responsabilităților între statele membre. Însă, nu s-a considerat că este necesar să se introducă articolul 80 în temeiul juridic. pentru că de multe ori s-a considerat că temeiul juridic existent pentru diferite zone de politică este suficient. Asta nu înseamnă că Comisia nu consideră că articolul 80 ar putea fi folosit în propuneri viitoare. Conform declarațiilor publice făcute recent, în urma uh, evoluțiilor în programul de reinstalare. Dar să spunem că în cadrul acestei propuneri temeiul uh, juridic pentru diferitele uh, zone de politică a fost considerat corespunzător. În ceea ce privește dimensiunea externă, intenția este să nu replicăm sau să nu um, dublăm ceea ce fac alți, acti, alți actori în capitolul 4 din buget Vrem doar să permitem includerea în uh, toolbox-ul nostru a unei cantități limitate de resurse ce pot fi utilizate pentru a completa implementarea acțiunilor la nivel european. Și asta atunci când este necesar să avem măsuri suplimentare în țările terțe. În principiu, așadar, nu ar trebui să existe probleme majore în a identifica complementarități cu acțiunile ce trebuie implementate în uh, capitolul 4. Doamna Wikstrom se întreba dacă aceste fonduri vor contribui la crearea sau întărirea mecanismului care este prevăzut în propunerea de regulament Dublin 2. Acesta este un comentariu relevant și pentru alte chestiuni menționate. Instrumentul își propune să creeze un cadru flexibil pentru politicile de azil și migrație, astfel încât uh, să putem uh, acoperi perioada 2014-2020 și de altfel 2022, care este ultimul an de implementare a fondului. Și facem acest lucru prin uh, punerea la dispoziție a actorilor implicați a unor fonduri suficiente pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni. De aceea, ne concentrăm uh, pe activitățile de finanțare în domenii precum colectarea datelor, uh, în special în domeniul azilului, dar nu numai. Și bineînțeles, acestea vor fi utile atunci când mecanismul va fi pus în aplicare. După cum uh, știm, EASO va trebui să se bazeze pe informațiile puse la dispoziție de statele membre. Și Bineînțeles că statele membre uh, vor găsi un ajutor uh, important în aceste fonduri și în aceste instrumente. Oricum, există instrumentele necesare pentru a ajuta statele membre să pună la dispoziția EASO informații relevante în măsura în care acestea sunt necesare pentru implementarea mecanismului. Doamna Olmaier a vorbit despre faptul că definiția trebuie să fie conformă cu cea din directivă. Bineînțeles, aceasta este și intenția Comisiei și am încercat să facem acest lucru. Totuși, trebuie să ne gândim că de multe ori definițiile din directivă lasă spațiu de manevră statelor membre, mai ales când există clauze de tip MEI. Și asta pentru că situația din statele membre nu este aceeași peste tot. De aceea, statele membre au un oarecare spațiu de manevră. Iar instrumentele de finanțare trebuie să țină seama de diferențe, pentru că altfel nu am uh, fi suficient de flexibil pentru o implementare adecvată. Același lucru este valabil și pentru descrierea măsurilor de integrare. În unele state membre, solicitanții de azil pot fi uh, incluși în măsurile de integrare, în altele nu. Și am făcut acest lucru tocmai pentru a le permite statelor membre să-și continue practicile care sunt uh, în conformitate cu nevoile naționale. Oricum, uh, definiția trebuie să fie redactată într-un mod suficient de flexibil, astfel încât uh, să descrie situația dintr-un stat membru, dar nu și din altul. Domnul Tavares a pus o întrebare legată de reinstalare sau restabilire. Într-adevăr, există un instrumentar uh, cuprinzător uh, pus la dispoziția autorităților din statele membre pentru activitățile de restabilire. Acestea sunt finanțabile în baza articolului 7 atunci când statul membru este dispus să se pregătească pentru astfel de operațiuni și să creeze capacitățile la nivelul național. Apoi există o sumă forfetară, suplimentară, care servește ca primă, ca un stimulent pentru statele membre care doresc să restabilească refugiați și există și alte instrumente incluse în propunere. în sensul că statele membre pot primi finanțare suplimentară pentru a crea centre de tranzit. Este punctul 1 din anexa 2 de, la propunere legată de acțiunile specifice. Așadar, Comisia consideră că există un instrument destul de sofisticat pentru a satisface uh, nevoile legate de un program ambițios de restabilire. În ceea ce privește actele delegate, Comisia a propus această procedură pentru stabilirea priorităților de restabilire odată la 2 ani. Și asta pentru a ține cont de dezbaterea instituțională dificilă care a avut loc cu privire la propunerea Comisiei din 2009, atunci când a fost semnalată această nevoie. și sperăm că vom avea un proces dinamic astfel încât să se țină cont de evoluțiile de la nivel politic. Există și cazuri uh, de urgență și uh, s-a pus întrebarea de cum pot fi gestionate acestea. De aceea, Comisia a adăugat la, pe lista de la articolul 70 cu privire la suma forfetară. Îmi cer scuze, articolul 17, alineatul 4. Acolo se prevede posibilitatea unei finanțări suplimentare pentru restabilirea persoanelor uh, care au nevoie de ajutor de urgență pentru protecție fizică sau medicală. Credem că această definiție ar trebui să acopere cazurile de restabilire urgentă. S-a pus o întrebare legată de tortură și anume dacă aceasta este suficient de vizibilă în cadrul instrumentelor. Evident, uh, tortura nu este semnalată ca atare, însă în uh, întreaga propunere se acordă atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv uh, victime ale traficului, minori neînsoțiți sau alte persoane în situații vulnerabile. Iar acestea sunt uh, reflectate în uh, toate fluxurile de finanțare, azil, restabilire, migrație și așa mai departe. A existat apoi o întrebare legată de sume din partea domnului Marinescu. Comisia vroia să evite procesele administrative greoaie de stabilire a alocărilor financiare în fiecare an, pe baza cifrelor recente furnizate de statele membre. De aceea s-a propus să existe alocări ale sumelor de bază către statele membre pe baza tendințelor recente ale fluxurilor migratorii adică pe baza numărului de solicitanți de azil, uh, refugiați, uh, număr de uh, cetățeni din țări terțe care sunt în situație de ședere ilegală, număr de operațiuni de returnare efectuate și așa mai departe. Considerăm că pe baza acestei alocări putem să avem un program multianual proporțional cu uh, dimensiunea fluxurilor migratorii cu care se confruntă un anumit stat membru. Bineînțeles, acesta nu este singurul instrument uh, disponibil. Probabil că se va putea declanșa asistența de urgență. Există și agenții ale Uniunii, precum Frontex și ASO, care pot furniza sprijin în caz de presiuni uh, specifice. Uh, în ceea ce privește condiționalitatea, Cred că aceasta nu a fost inclusă în fluxurile uh, migratorii și în uh, politica de azil, scopul fiind acela de a uh, conferi un cadru flexibil pentru gestionarea fluxurilor migratorii în diversele lor componente. Însă, când vom ajunge la fondul de securitate internă, în ceea ce privește componenta uh, frontalieră, vom explica uh, care este legătura cu punerea uh, corespunzătoare în aplicare a acquis uh, de guvernare Schengen. Mă opresc aici, din motive de timp. Președintele, mulțumesc. Ca să încheiem discuția, să ascultăm, să ascultăm din nou pe raportoare. Doamna Ghiom, doriți să încheiați? Nu? Foarte bine. Atunci, așa cum am făcut și la punctul anterior, și la fel vom face și cu următoarele, punctele numărul 6 sau, și 7 de aceeași natură. Uh, dați-mi voie să anunț că vis-a-vis -vis de cele patru uh, propuneri implicate în discuția din această dupămasă pentru cadrul financiar multianual în domeniul justiției și afacerilor interne, raportorii au stabilit un calendar. Atelierul sfârșitului aprilie, proiectele de raport mai sau iunie termenul pentru depunerea amendamentelor iulie. Analiza amendamentelor septembrie, cel târziu octombrie și apoi votul orientativ va avea loc în noiembrie. Dacă nu mai există alte, alte intervenții, suntem gata să trecem mai departe la punctul numărul 6. Raportor aici e colegul nostru, vicepreședinte onoratul domn Salvatore Iacolino. Dosarul se referă la instrumentul de sprijin financiar, cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Să-l ascultăm din nou pe reprezentantul comisiei care ne va face o prezentare și apoi să continuăm cu un schimb de opinii vis-a-vis -vis de subiectul care include două instrumente cu două temeiuri juridice diferite. Unul pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, cel pe care îl discutăm acum, și apoi instrumentul pentru frontiere externe și vize. Punctul următor, numărul 7 pe ordinea de zi a acestei după amiezi. Discutăm acum uh, despre cooperarea polițienească și ni se prezintă două programe uh, pentru perioada 2007-2013, în curs de desfășurare, așadar, pentru prevenirea uh, criminalității și gestionarea terorismului. Vom asculta acum uh, uh, intervențiile Comisiei și ale Consiliului și apoi, pe scurt, pe domnul Iacolino. Să începem cu Comisia. Domnul Șifer, înțeleg că este reprezentant. Da, domnule Șifer, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Instrumentul uh, pentru cooperare poliționească este cel mai mic dintre cele două instrumente, mult mai mic decât cel pentru uh, frontierele externe. Vom avea doar 1,1 miliarde pentru cei șapte ani și cu acest instrument intrăm uh, pe un teritoriu cu totul nou, spre deosebire de fondul de solidaritate, cel pentru azil și migrație și instrumentul pentru frontiere, care se bazează pe instrumentele uh, existente în gestionare comună din 2005 încoace, în domeniul cooperării polițienești, prevenirii și combaterii criminalității, situația este alta. Și înțelegeți inovarea și noile elemente din această propunere uh, doar dacă veți analiza pe scurt situația existență și lecțiile pe care le-am învățat din deficiențele situației actuale. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt care este contextul. În domeniul polițienesc, astăzi avem doar două programe foarte mici, așa numitele ISEC și CIPS sunt uh, programe foarte mici, gestionate exclusiv de comisie. Ele nu acoperă dimensiunea externă, ONG-urile nu au absolut nicio participare la aceste programe și ele nu sunt legate de uh, politi uh, prioritățile politice convenite la nivel european. De aceea, uh, Raportul intermediar uh, a subliniat foarte clar aceste lucruri 50% din uh, fondurile folosite în cadrul CIPS au fost alocate doar uh, pentru două state membre, iar programul ISEC, un pic mai mare, prevenirea și combaterea criminalității, 5 state membre au uh, folosit aproximativ 50% din valoarea proiectului și jumătate din statele membre nici măcar nu s-au deranjat să participe uh, la niciunul dintre aceste programe. Deci este o situație care, iată, nu poate continua și noul cadru financiar multianual permite oportunitatea ca finanțarea europeană în acest domeniu să se bazeze pe principiile și pe normele de gestionare um, pe care le folosesc și um, Fondul pentru Azil, Migrație și Frontiere. Uh, de aceea vom trece și în acest domeniu al um, cooperării polițienești la uh, un management comun, dar pentru că este un lucru nou pentru autoritățile statelor membre, am hotărât ca doar 50% din fonduri să meargă în uh, management uh, comun, în timp ce restul de 50% să fie păstrat pentru acțiuni uh, comunitare gestionate central în special, după cum ați auzit, pentru a acoperi și dimensiunea externă care joacă un rol important și în domeniul cooperării polițienești, securității și uh, acoperirea uh, acțiunilor uh, în cazuri de urgență, un element nou care nu exista în programele anterioare. Totodată am majorat asistența tehnică spre deosebire de ceea ce există în uh, programul existent, la 800 de mii de euro pentru asistență tehnică din partea Comisiei și 5% din uh, partea managementului uh, partajat când vine vorba de asistența tehnică de către statele membre. Este important să înțelegem, înțelegeți că am încercat nu să îmbunătățim doar uh, aspectul de management financiar, ci am analizat și și acțiunile importante care au fost uh, finanțate până acum și care ar putea fi extinse sau îmbunătățite în următorul cadru financiar multianual. Și aici am analizat cu mare atenție contextul politic. Din 2010 avem strategia pentru securitate internă, uh, Uh, Comisia a emis o comunicare cuprinzătoare în noiembrie 2010, care a subliniat 25 de priorități strategice, dintre care am ales, le-am ales acum pe acestea 5 și le-am pus în centrul instrumentului polițienesc propus pentru acțiuni finanțate fie de fondurile gestionate central de comisie, fie de uh, programele eh, naționale finanțate din eh, partea eh, comună de management. Acțiunile alese din aceste cinci priorități strategice vor fi cofinanțate până la 90% conform anexei 1 la propunere am extins și am îmbunătățit totodată, după părerea noastră, lista de acțiuni eligibile pentru care se poate folosi finanțarea. Ce este nou aici? De exemplu, în textul propus, în, se spune că în viitor se vor putea finanța și acțiuni precum testarea și validarea noilor tehnologii. Este un lucru care nu este posibil uh, cu instrumentele existente și a dus la multe cazuri la situații în care din programul, uh, programele cadru 6 și 7 au uh, apărut uh, instrumente foarte bune, dar nu am putut să le punem în niște programe precomerciale de testare și validare pentru că acestea nu au fost eligibile și de aceea am adăugat acum această nouă acțiune și articolul privind operațiunile și proiectele eligibile. Uh, Totodată, achiziționarea de echipament ca atare nu este eligibilă, eligibilă ci doar ca element uh, colateral al proiectelor uh, care se concentrează pe consolidarea cooperării. Însă, achiziția în sine nu putea să fie scopul unui proiect eligibil. În viitor, însă, în domeniul um, registrelor de nume ale pasagerilor vom uh, ține seama de posibilitatea de a um, stabili asemenea sisteme care necesită achiziționarea de echipament tehnic, instrumente IT și facilități și de aceea această acțiune trebuie să fie eligibilă prin, uh, de, pentru finanțare. Am menționat două exemple clare unde am uh, extins lista acțiunilor eligibile. Trecând la uh, managementul partajat, trebuie să spunem ceva și despre distribuirea banilor între statele membre și despre alocarea fondurilor uh, Uh, celor 50% prin, în rândul statelor membre. Și în această, uh, acest domeniu suntem prima generație de management comun. Nu există uh, o acțiune priori, uh, anterioară în acest uh, sens și de aceea am venit cu o idee nouă. Am abandonat foarte repede ideea de a folosi uh, evaluarea riscurilor și amenințărilor pentru împărțirea fondurilor, pentru că este prea subiectiv, este dificil să se obțină informațiile în mod obiectiv și ar fi trebuit să ne bazăm aproape exclusiv pe informațiile primite de la statele membre, lucru care nu ni s-a părut o bază bună pentru instrumentul financiar uh, atunci când vine vorba de distribuirea fondurilor. De aceea am abandonat această abordare, deși la o primă privire ea ar fi părut cea mai probabilă și ne-am întors mai degrabă spre obiective măsurabile. Uh, bunuri care trebuie protejate de state membre prin uh, autoritățile lor uh, polițienești și acestea uh, se referă la populație, teritoriu, infrastructură, pasageri, um, cargo, transportat pe căi aeriene sau maritime. Și apoi am introdus aceste cinci criterii identificate într-o anumită relaționare unele cu altele, uh, conferindu-le uh, o anumită valoare. Am adăugat și un al cincilea criteriu care se referă la PIB într-o proporție inversă pentru a ne asigura că finanțarea merge și la acele state membre care sunt cele mai sărace pentru ca investițiile costisitoare în securitate să uh, nu ajungă în situația de a fi efectuate doar de cei care își permit, în timp ce aceia care nu, ar, nu au capacitatea financiară să facă acest lucru ar avea de suferit datorită unui sistem de distribuire care nu ține seama de aceste diferențe vizibile și tangibile în termeni economici și financiari, diferențe între statele membre. Iată așadar criteriile pe care le-am ales noi noi, lucru care uh, cred că este reflectat și în fișele ce v-au fost distribuite. Mulțumesc! Thank you. Now, let's hear... Mulțumesc! Acum aș vrea să aflu părerea Consiliului. Doamna Melar? Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat încă o dată cuvântul. După cum am spus mai devreme, în ianuarie am avut uh, o reuniune între Consiliu și Comisie, acolo unde am avut un prim schimb de păreri foarte scurt și, cum am menționat, uh, propunerea de regulament este o noutate față de fondul de solidaritate existent și de aceea am adresat un număr de întrebări de clarificare Comisiei în acest context. Ca președinție, bineînțeles, ne interesează să asigurăm progres pentru toate cele patru uh, propuneri, dar, uh, cum am spus, uh, instrumentul pentru, uh, poli pentru poliție este cel mai mic atât în termen de uh, număr de propuneri, cât și în termen de fonduri propuse. Tocmai de aceea, ne-am hotărât să ne ocupăm de acest punct abia după ce uh, ajungem să facem, uh, să negociem pe marginea uh, celelalte părți ale tratatului, astfel încât sperăm să terminăm această primă lectură la sfârșitul lunii mai și aștept cu interes cooperare, o cooperare strânsă cu Parlamentul pe marginea acestui dosar în strânsă cooperare și cu raportorul, bineînțeles. Mulțumesc. Mulțumesc că îi dau cuvântul domnului Iacolino. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat ceea ce a spus Comisia și ceea ce a spus Consiliul pe marginea acestui subiect. Ceea ce este foarte important, chiar dacă fondul acesta este mult mai mic decât cel pe care l-am discutat anterior. Cu toate acestea, vorbim despre un instrument financiar specific pentru prevenirea crimei organizate. Și se face o legătură între această activitate și rezultatele care apar din uh, Comisia Anticorupție și Antimafia. A existat o diviziune pentru a se vedea cine ce face și asta a dus la simplificarea și armonizarea regulilor. Acestea fiind spuse, gestionarea comună și această abordare de gestionare comună poate fi măsurată după rezultatele obținute. Și cred că de aceea este extrem de necesar să se facă o analiză. În ceea ce privește proporția 50-50 între Comisie și statele membre, cred că acest lucru este destul de clar. Ceea ce nu vrem să vedem este o slăbire a fondului. Pentru că ăsta este un subiect la care vom reveni atunci când vom discuta acest dosar. Mai mult, natura internațională a multor uh, crime și uh, infracțiuni înseamnă, firește, că trebuie să existe cooperare și încredere reciprocă între statele membre pentru a atinge țelurile cu care s-a pus de acord toată lumea. Ceea ce trebuie să facem este să folosim lista de priorități strategice, în special cele cinci la care s-a făcut trimitere, și să ne concentrăm asupra acestora care au fost deja menționate. Și toate aceste lucruri trebuie să fie trebuie să primească resurse financiare clar alocate, pentru că altfel este greu să uh, evaluezi rezultatele dacă nu știi ce fonduri li s-au alocat. O sumă foarte importantă va ajunge la forțele de poliție și un alt punct important, dincolo de problemele operaționale pe termen scurt, trebuie să meargă la uh, resursele de gestionare a crizelor, lucru discutat atunci când am vorbit despre Lampedusa. Acest lucru nu se va opri pe termen scurt, pentru că oamenii vor uh, dori în continuare să treacă prin strâmtoarea Siciliei. Am fost acolo în luna noiembrie. Și solidaritatea și um, responsabilitatea împărtășită, partajată, au fost foarte importante atunci când vorbeam despre activitățile comisiei, care poate uneori ar trebui să dea dovadă de mai mult curaj atunci când uh, vine vorba de gestionarea comună a crizelor. Poate e nevoie să avem niște instrumente mai flexibile pentru tratarea situațiilor de urgență în termeni practici, în comun cu alte agenții care au un uh, rol important de jucat aici. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, momentul dezbaterii, domnul Tavares. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc portugheză. Trebuie să mărturisesc că, din punctul meu de vedere, această dezbatere nu este tocmai confortabilă. Dacă Uniunea Europeană ar fi fost un stat federal, atunci am avea o forță, o forță de poliție federală, dar nu suntem stat federal. Și evoluția din această propunere pentru fond este că mergem spre activități polițienești care, în mod normal, sunt conduse de stat. Spre exemplu, echipamente sau achiziționarea de echipamente în special pentru activitățile polițienești care au legătură cu cooperarea pe care am tot dezbătut-o până acum. Faptul că nu suntem un stat federal nu înseamnă că avem o problemă. Din potrivă, cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie privită drept un stat post-suveran care să primească uh, răspunderile polițienești și responsabilitățile de anchetă nu doar pentru a ajunge într-o zonă a libertății și justiției care să fie mai reală. Cred că mergem în această direcție și achiziționarea de echipamente este importantă, dar nu ar trebui să uităm nici că trebuie să protejăm drepturile individuale, confidențialitatea și drepturile civile. În lucrul care mă îngrijorează cel mai mult și sunt conștient de faptul că o parte din fonduri, 50%, pot fi aduse de statele membre. Statele membre folosesc foarte adesea uh, fonduri europene pentru a-și recicla propriile politici, lucru pe care nu-l pot apăra la nivel național. Și tocmai de aceea cred că nu că aceste activități nu intră sub controlul parlamentelor naționale sau chiar sub controlul Parlamentului European. Și trebuie să mărturisesc că aici nu mă simt foarte bine cu aceste evoluții, pentru că în ceea ce privește cei 50% gestionați direct de Uniunea Europeană, aceasta ar putea să fie o problemă. Avem nevoie de un control parlamentar clar și achiziționarea de echipamente trebuie să fie analizată de Parlament, trebuie să, aibă, să primească un verde din partea Parlamentului și în special din partea acestei comisii pentru care are legătură cu libertățile civile. Pentru a fi sincer, nu sunt sigur de această decizie de a aloca fonduri pentru regula inversată a PIB-ului diverselor state membre. Dar, încă o dată, cred că merită să finanțăm 90% pentru anumite programe din statele membre, dar ceea ce aș vrea să văd este o listă cu țările pentru a vedea ce anchete sunt desfășurate unde. pentru a vedea cum sunt evaluate forțele polițienești și pentru a ne asigura că există control și monitorizare pentru fondurile europene și pentru utilizarea acestora. Și dacă apar probleme cu libertățile și drepturile, este păcat că această dezbatere are loc într-un moment în care raportorul e aici, eu sunt aici, dar mulți colegi care sunt foarte angajați și implicați în acest uh, subiect nu sunt aici. Și cred că ar trebui să avem o dezbatere aprofundată pe marginea unui subiect atât de complex. Pentru că atunci când vorbim despre cooperare sporită cu Comisia, acest lucru ar trebui să fie inclus. Cred că Există implicații uriașe la nivel de principii și tocmai de aceea trebuie să avem o dezbatere aprofundată la nivelul comisiei noastre. Mulțumesc, domnule Tavares. Mai dorește cineva să intervină? Nimeni nu mai dorește să intervină în acest moment? Atunci putem să ascultăm părerea finală a Comisiei și apoi a raportorului. Comisia dorește să intervină, nu? Da, vă rog. Foarte pe scurt. Vreau să corectez o neînțelegere, poate n-am fost suficient de clar faptul că am inclus noi acțiuni pe lista de acțiuni eligibile nu înseamnă că pot fi implementate de statele membre fără a-și mai face probleme pentru nimic altceva. Deci aceste acțiuni trebuie să fie incluse în programe naționale, astfel încât toate regulile de programare și implementare sunt stabilite în uh, regulamentele orizontale și două dintre ele se aplică instrumentului polițienesc. Apoi, dacă citim articolul 4, care conține lista cu acțiuni eligibile, inclusiv noile acțiuni legate de testare și validarea achizițiilor de echipamente, aceste acțiuni trebuie să fie în conformitate cu obiectivele stabilite în articolul 3 și cu prioritățile de politici uh, stabilite la nivel european. Deci, în mod explicit, statele membre nu pot pur și simplu să ia fondurile și să investească în orice fel de echipamente doresc. Trebuie să existe o legătură cu uh, prioritățile politice ale UE cum ar fi, spre exemplu, niște sisteme viitoare pe care Uh, în care uh, statele membre va, vor trebui să investească în structuri uh, informaționale comune. Acesta ar fi scopul. Mulțumesc. Domnule Iacolino, doriți să trageți o concluzie? Eu nu mai am uh, observații suplimentare pe baza a ceea ce s-a spus deja. Evident, vom mai avea ocazii suplimentare de a mai dezbătea acest subiect și vom analiza și acest program, precum și celelalte. Președintele, dați-mi voie să vă reamintesc că avem un calendar de respectat. Atelierul de lucru în aprilie, prezentarea proiectului de raport în mai sau iunie, termenul de depunere a amendamentelor va fi în luna iulie, luarea în considerare a amendamentelor în septembrie sau octombrie și votul orientativ în noiembrie. Dacă acesta e, asta e tot, trecem la punctul 8, care este de aceeași natură. Fondul de securitate internă, um, granițe externe și vize. Este vorba, de fapt, de Punctul 7. Raportor este domnul Marian Jean Marinescu. care tocmai a ieșit din sală. Dacă va reveni în curând, am putea începe cu prezentarea comisiei. Urmând aceeași procedură, da, domnul Marinescu s-a întors. Dumneavoastră sunteți de vină că ați aprobat uh, uh, discuția raportului CIA și presa îmi pune întrebări la, această, la acest subiect. Bun, aici avem un uh, temei juridic uh, diferit. Vorbim despre Fondul de Securitate Internă. Avem o prezentare din partea Comisiei, doamna Belinda Pike, uh, care va interveni, apoi vom asculta părerea uh, Consiliului și părerea raportorului. Doamna Paica, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul de securitate internă, așa cum spuneam la început, este un singur fond, însă din motive juridice trebuie să prezentăm două instrumente. Totuși, ne așteptăm ca în baza managementului partajat, statele membre să prezintă un program național care să acopere ambele părți ale Fondului de Securitate Internă. Și, bineînțeles, managementul frontierelor este o parte importantă a strategiei de securitate internă. Obiectivele acest acestui instrument sunt managementul frontierelor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a, pro- a granițelor externe ale Uniunii Europene și, pe de altă parte, trecerea uh, facilitată a granițelor Uniunii Europene, în conformitate cu achiul în domeniu și, bineînțeles, facilitarea politicii de vizită care să asigure o circulație fără probleme și care să gestioneze problema imigrației ilegale. Această parte a Fondului de Securitate Internă are un buget de 3,5 miliarde de euro, din care 2 miliarde în cadrul managementului partajat. Această sumă este împărțită între o parte fixată deja pe baza unor criterii obiective, precum lungimea graniței și așa mai departe. Oricum, detaliile le găsiți în fișa pe care am pus-o la dispoziția membrilor comisiei. Deci 1,2 miliarde sunt deja alocate ca sumă fixă și mai avem obligația ca fiecare stat membru să aibă o sumă minimă de 5 miliarde de euro, indiferent de locația geografică, pentru că fiecare țară are niște costuri operaționale care rezultă din implementarea acquis Schengen. Există o altă sumă la dispoziția statelor membre la demararea perioadei de programare de 450 de milioane de euro, care este o sumă alocată pe o bază flexibilă în funcție de gradul în care statele membre vor să implementeze măsurile din anexa la regulament, fie uh, Uh, pentru cooperare, fie uh, pentru achiziția de echipamente în cooperare cu Frontex și voi reveni imediat la acest aspect. Apoi se prevede o finanțare suplimentară de 350 de milioane în cadrul revizuirii la jumătate de termen. În cadrul managementului partajat am alocat 150 de milioane de euro pentru schema specială de tranzit pentru a ține seama de circumstanțele speciale ale Lituaniei. 2 miliarde așadar în baza managementului partajat, iar uh, soldul fondului este în management centralizat, iar partea cea mai mare este alocată pentru pachetul pentru granițele inteligente. Acestea sunt propuneri ce vor fi făcute de comisie înaintea pauzei de vară pe baza unui sistem de uh, intrare-ieșire și, pe, și cu privire la un uh, program uh, pentru călătorii înregistrați. A existat chiar și o conferință sub președinție daneză, organizată împreună cu Olanda, la care au participat și mai mulți eurodeputați, printre care și doamna Keller. Și să sperăm că vom prezenta propunerile despre care vă vorbeam până la vară. Oricum, în secțiunea pentru granițe am alocat 1,2 miliarde pentru dezvoltarea sistemului la nivel central uh, și la nivel național și pentru operarea sistemului la nivel central. Și mai rămân 270 uh, de milioane de euro pentru acțiuni la nivel european. Aș vrea să subliniez câteva caracteristici ale instrumentului, uh, ale Fondului pentru Securitate Internă, componenta de granițe externe. Acesta acoperă aspectele legate de managementul integrat al frontierele. Este vorba de măsuri în uh, țări terțe, cooperare cu țările învecinate, controlul frontierelor și uh, măsuri în domeniul liberei circulații. O a doua inovație a acestui fond este că prevedem că până la 50% din sumele prevăzute pentru managementul partajat ar putea să ofere sprijin operațional mai ales pentru promovarea gestionării frontierelor, pentru promovarea dezvoltării politicii comune de vize și pentru sprijinirea funcționării sistemelor IT, precum uh, SIS și VIS, și posibil în viitor Uh, sistemul uh, EES și sistemul RTP. Acest uh, sprijin este condiționat de respectarea de către statele membre a achiului Schengen, în special articolul 10.2, care spune clar că sprijinul operațional poate fi furnizat numai când uh, statele membre îndeplinesc uh, condițiile și se conformează cu achiul Schengen și cu politica de vize și cu uh, standardele de bună guvernanță în domeniul granițelor și vizelor. Și cred că această condiționalitate este un lucru foarte bun și vom discuta cu raportorul despre punctul 4 care se referă la acest lucru. În al treilea rând aș dori să mă refer la faptul că acest uh, fond uh, este legat de guvernanța Schengen și asta ca răspuns la întrebarea domnului Mulder. Uh, Fondul va susține mecanismul de evaluare și monitorizare pentru a verifica aplicarea acheului Schengen. Bineînțeles, este vorba în primul rând de funcția de asistență tehnică. În al doilea rând, este vorba de uh, introducerea unor uh, măsuri suplimentare în cazul conformării cu acheului Schengen. Și în al treilea rând, se impune statelor membre uh, obligația de a realoca sau redistribui resursele atunci când în uh, urma mecanismului de evaluare Schengen se identifică deficiențe în sistemul de management al frontierilor din statul respectiv. Un al patrulea aspect pe care aș dori să-l evidențiez este legătura cu uh, propunerea referitoare la Eurosur, pe care a făcut-o recent comisia și uh, cu privire la care domnul Mulder este raportor. Vom finanța introducerea și operarea Eurosur, adică sistemul uh, european de supraveghere a frontierilor. Este vorba de achiziția de echipamente, construcția de infrastructuri și sisteme în statele membre. O a cincea caracteristică a acestei propuneri este că vrem să creștem uh, potențialul operațional al agenției Frontex, în conformitate cu regulamentul revizuit uh, aprobat de Consiliu și Parlament la sfârșitul anului trecut. În particular, statele membre ar trebui să poată primi finanțare suplimentară o sumă flexibilă în baza managementului partajat dacă achiziționează echipamente operaționale și mijloace de transport necesare pentru operațiuni comune considerate necesare de către agenția Frontex și uh, lucrăm la elaborarea unor linii directoare legate de tipurile de echipamente care ar fi uh, utile pentru operațiunile mixte. Și, în fine, vom folosi această posibilitate a alocării sumelor uh, flexibile ca o ca un stimulent uh, pentru statele membre de a contribui la interesul general al Uniunii Europene. Și, bineînțeles, uh, vrem să încurajăm cooperarea între cel puțin două state membre, astfel încât uh, acestea să aibă un centru comun de aplicații, de exemplu, pentru vize într-o țară terță. Așadar, prin utilizarea acestor fonduri, sperăm că vom întări cooperarea în Uniunea Europeană în ceea ce privește mecanismele de uh, management al frontierelor. Mă voi opri aici și voi sta la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamna Miller, în numele președinției daneze. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru ultima oară astăzi și cu privire la acest proiect de regulament, uh, președinția poate comenta pe scurt. Am avut un prim schimb de puncte de vedere în grupul de lucru competent uh, din Consiliu și cu Comisie în ianuarie. Statele membre salută propunerea Comisiei de a simplifica aprobarea administrativă și de a oferi o mai mare flexibilitate în gestionarea fondurilor. Prima lectură a acestei propuneri va începe mâine, motiv pentru care nu pot să comentez sau să adaug mai mult astăzi, însă nu pot decât să vă confirm că așteptăm cu interes cooperarea cu Parlamentul și în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul domnul Marinescu. Implementarea acestui, acestui regulament se bazează pe dialogul pe care Comisia îl va avea cu uh, statele, cu fiecare dintre statele membre și aș vrea să întreb uh, care este termenul prevăzut de Comisie pentru acest dialog, pentru că în regulament uh, sau în orice alt document nu există un asemenea termen. Există un termen pentru statele membre ca la trei luni după încheierea uh, dialogului să prezinte planul național, dar nu am văzut un termen pentru finalizarea acestui uh, dialog. De asemenea, aș vrea să, să întreb cum uh, vede Comisia uh, introducerea în planurile naționale exact a celor menționate. E vorba de, de actele legislative care sunt acum în lucru, Smart Borders, Eurosur, chiar și regulamentul, nou regulament de evaluare Schengen, tot ceea ce este acum în lucru, chiar și finalizarea SIS-2, cred că într-un fel uh, influențează planul național și cum vede uh, introducerea tuturor acestor aspecte în planurile naționale astfel încât să fie uh, o utilizare eficientă a fondurilor. Și în final aș vrea să întreb cum s-a făcut distribuirea fondurilor Uh, având în vedere același lucru, inexistența pentru moment a planurilor naționale, deci pe ce criterii s-au, uh, distribuit banii, este adevărat, există o, uh, un mid-term review, deci atunci se poate corecta ceva, dar principalele sume sunt distribuite de la început și aș dori să știu pe ce criterii. Mulțumesc! Mr. Marinescu. Mulțumim, domnule Marinescu. Acum vom avea câteva discuții. Domnule Enciu. Ședinte, în primul rând vreau să salut și eu inițiativa menținerii acestui instrument financiar pentru frontiere externe și politica vizelor după anul 2014. Așa cum și Comisia a afirmat, în mod just, statele membre asigură un serviciu public esențial la nivelul întregii Uniunii Europene, prin faptul că sunt responsabile de gestionarea unei părți a frontierei Schengen, nu doar a frontierelor naționale. De aceea este normal ca Uniunea Europeană să sprijine aceste eforturi ale statelor membre. Însă vreau să subliniez că acest sprijin trebuie acordat cu anumite condiții, cea mai importantă fiind aceea respectării achiului Schengen. Din acest punct de vedere, salut uh, condiționările introduse de Comisie conectate la mecanismul de evaluare Schengen. Încă o dată observăm câtă nevoie avem de un astfel de mecanism de evaluare și de o bună guvernanță a spațiului Schengen care să contribuie treptat la recâștigarea încrederii reciproce în zona Schengen. Nu pot decât să sper că statele membre vor înțelege importanța întregului pachet privind guvernanța Schengen și vor fi dispuse la negocieri, astfel încât să putem adopta cât mai rapid atât mecanismul de evaluare, cât și modificările la codul uh, frontierelor. Uh, domnul Marinescu, raportorul, uh, probabil că fiind, știu eu, a gândit aproape la fel ca mine, vreau să mă leg de un aspect și vreau să subliniez că un lucru de extrem de important și care sper să fie înțeles în mod corect de către Consiliu și Comisie. Apreciez că rezerva financiară de 1,1 miliarde de euro introdusă pentru dezvoltarea sistemelor uh, Smart Borders, însă vreau să subliniez că prioritatea noastră în momentul actual nu sunt aceste sisteme de entry-exit și programul RTP. De aceea, Cred că nu vom accepta să începem negocierile pe acest pachet Smart Border atâta timp cât uh, lucrările legislative pe temele prioritare nu sunt terminate și aici mă refer la pachetul Schengen, la sistemul SIS-2, la pachetul privind aziluri și la pachetul privind uh, migrația ilegală. Uh, aș vrea să Spun aici, poate membrii comisiei știu că și eu am participat alături de doamna Keller la conferința privind Smart Borders de la Copenhaga. În final aș avea două întrebări pentru comisie. În primul rând aș dori să știu care sunt în mod concret criteriile pe baza cărora vor fi alocate fondurile pentru fiecare stat membru. Din propunerea înaintată se înțelege că în anii 2010-2012 vor ă, că anii 2010-2012 vor constitui perioada de referință pentru alocarea acestor fonduri. Însă nu credeți că trebuie luată de asemenea în considerare elemente precum mărirea, mărimea frontierelor externe sau numărul de persoane care trec peste frontiere? Și în al doilea rând, Propuneți ca acțiunile pentru reinstituirea de controle la frontiere interne să nu fie eligibile pentru finanțare. Însă, având în vedere faptul că aceste controle temporare sunt instituite tocmai pentru a proteja libertatea de circulație în cadrul spațiului Schengen, nu considerați că aceste acțiuni ar trebui să rămână eligibile, având în vedere că sunt în concordanță cu obiectivul acestui fond, acela de a proteja siguranța și libera circulație în zona Schengen? Vă mulțumesc. Thank you. Now... Președintele, mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc frumos foarte întrebările uh, incluse în, uh, pentru dispozițiile generale se aplică și aici, desigur, uh, valorile, obiectivele și cine le specifică și așa mai departe, cine e implicat în dialogul politic și uh, Aș putea continua. Însă, uh, mergând în aceeași direcție ca și domnul Enciu, o să vă spun că, desigur, e o problemă că trebuie să alocăm foarte mulți bani pentru ceva ce nici nu am început, procesul legislativ. Și asta va fi foarte dificil. și apoi uh, crearea unei noi baze de date, una enormă, despre care nu știm dacă și când va fi funcțională, este un alt lucru care trebuie discutat. La fel, merge și, uh, la fel uh, putem discuta și despre Eurosur. Echipamentul va fi unul foarte costisitor și atunci va fi atât de costisitor încât va depăși suma pe care o stabilim acum în cadrul financiar multianual. Deci și aici apare o discuție. Vorbiți apoi despre anumite uh, proiecte pilot pentru consolidarea uh, cooperării cu țări terțe. Puteți uh, să detaliați puțin la ce vă referiți? Aș vrea totodată să știu uh, Spuneți dacă banii din Fondul pentru Securitatea Internă pot fi folosiți ca să acopere costurile uh, statelor membre pentru frontierele inteligente, adică dacă pot să ia bani din acest fond pentru asta sau totul se va face prin managementul direct, tot ce ține de frontierele inteligente. Și o să revin la uh, ceva ce spuneați mai devreme vis-a-vis -vis de aplicarea limitată a corecției financiare. Profit de faptul că uh, colegul e, noastră e acolo, se referă la articolul 42, alineatul 2. Se spune că încălcarea dreptului aplicabil va duce la o uh, corecție financiară doar dacă se îndeplinește una din condițiile de mai jos. 1. Încălcarea care ar putea uh, sau a afectat uh, alegerea programelor la nivel național sau dacă această încălcare ar afectat uh, Uh, suma de cheltuieli uh, dedicată pentru rambursare. Deci uh, aș vrea să vă întreb de ce această limitare. Președintele, mulțumesc. Urmează doamna Holmeier. Eu am o scurtă observație. Sigur că avem responsabilitate comună cu Comisia Bugete. Uh, vis-a-vis -vis de acest aspect și vom discuta în detaliu și în acea comisie. Însă mă uimește oricum această referire la sistemul de intrări și ieșiri pentru proiecte majore. Eu m-aș bucura ca sistemul actual să funcționeze bine, înainte să trecem mai departe. pentru că trebuie să luăm o decizie privind uh, punerea în aplicare care, va fi, uh, care se va confrunta cu tot felul de probleme, întârzieri și așa mai departe. Apoi, este foarte important ca Frontex să poată uh, funcționa flexibil atunci când răspunde cerințelor și să ofere răspunsuri corespunzătoare la uh, solicitările de sprijin ale statelor membre. Uh, și trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că Frontex răspunde scopului pentru care a fost creată atunci când e nevoie de ea. Cred că funcția asta e una foarte importantă și anume să reacționeze atunci când îi se cere și nu să facă doar ceea ce aveam în vedere cu ceva ani în urmă. Frontex trebuie să poată interveni rapid să intervină în situații care sunt uneori neprevăzute sau imprevizibile și trebuie să asigurăm Frontex această, această flexibilitate. Mulțumesc, care cuvântul doamna ă, Taic din partea Comisiei. Mulțumesc frumos. O să încep cu ultimul punct uh, referitor la importanța Frontex. Uh, Consiliul de Management al Frontex s-a întâlnit chiar astăzi și ieri pentru a discuta despre cum își va asuma noile sarcini uh, stipulate prin regulamentul revizuit. Parlamentul și Consiliul, în adoptarea bugetului pentru 2012, au avut în vedere și posibilitatea de amendare a bugetului Frontex pentru a se ține seama de noile sarcini uh, pe care îi le prevede regulamentul. Comisia nu a primit încă în mod formal această um, modificare bugetară, dar pot să vă spun că scopul este să modificăm planul de uh, stabilire al agenției pentru ca ofițerul de drepturi fundamentale și ofițerii coordonatori pentru operațiunile mixte sau agenții să fie agenții agențiilor și nu experți naționali. Deci, Consiliul a adoptat tocmai acest text, urmează ca el să fie transmis Comisiei. Sunt convinsă că s-a discutat pe larg despre acest lucru ieri. Și acum să mă refer la celelalte puncte. Termenul pentru uh, dialogul politic e puțin greu să spunem, pentru că acest dialog nu poate începe până nu sunt adoptate regulamentele. Am spus că intenția Comisiei este să publice o comunicare care stabilește procesul și așteptările de la acest dialog, dar nu pot să spun exact uh, ce și cum se va întâmpla, pentru că depinde de aprobarea Consiliului sau a Parlamentului vis-a-vis -vis de regulament. Este clar că toată lumea este interesată ca statele membre să aibă programele naționale pentru perioada 2014-2020 adoptate de preferință în 2014. Prin urmare, Comisia se așteaptă ca uh, în uh, cel de-al doilea și al treilea trimestru al uh, anului următor să aibă loc un dialog intens cu statele membre. Vis-a-vis de modul în care sunt alocate fondurile, aveți un tabel anexat în anexa 1 la propunere, unde se indică sumele care reprezintă bazele programelor naționale ale statelor membre. Uh, și am luat alocările pentru perioada 2010-2012 pentru fondul uh, pentru frontiere externe și cele patru criterii pentru alocări în cadrul acestui fond sunt mai întâi 30% pentru uh, frontierele uh, externe, 35% pentru uh, frontierele externe maritime, 3, 20% pentru aeroporturi, și 15% pentru birouri consulare. Criteriile, criteriile detaliate sunt uh, stabilite în textul pentru uh, uh, frontierele externe. Iată deci cum au fost alocate aceste fonduri. În ceea ce privește frontierele inteligente, Comisia a considerat că este important ca, dat fiind faptul că în programul nostru pentru anul trecut și anul acesta, Comisia a, a spus că intenționează să vină cu propuneri pentru frontierele inteligente ca răspuns la concluziile uh, Consiliului și, uh, și concluziile de anul trecut, care ne îndemnau să venim uh, rapid cu asemenea propunere. În comunicarea din toamna de anul trecut am spus care este domeniul de aplicare al uh, sistemelor ES și RTP și am indicat deja, după cum s-a explicat la conferință, că intenția noastră este ca finanțarea acestor evoluții, atât la nivel comunitar cât și la nivel uh, național, să se facă din această sumă de 1,3 miliarde. După care după cum se specifică în articol 15 în, din regulament, statele membre vor putea alege dacă vor să folosească parte din programele naționale uh, pentru a finanța partea națională. O să țin seama de observațiile făcute, de a aștepta să vedem cum funcționează alte sistem, uh, sistemele actuale pentru a începe unele noi. Uh, dar cred că nu trebuie să subestimăm ce s-a realizat deja. Sistemul pentru informarea vizelor funcționează bine acum, sistemul de informații Schengen a învățat multe uh, în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor și una din lecțiile majore este să nu începi un sistem până nu știi ce vrei să facă. De aceea, noi am vrea ca dacă Parlamentul și Consiliul se pun de acord, etapa de dezvoltare să nu înceapă decât după adaptarea regulamentelor. Deci, noi presupunem că dacă Parlamentul și Consiliul ajung la un acord în 2014, în 2015-2017 va avea loc o etapă de dezvoltare, după care din 2018 încolo sistemele vor deveni operaționale. Uh, Desigur, pentru că este un angajament financiar foarte important, pe care trebuie să și-l asume toate statele membre, am considerat că este important să semnalăm deja acest lucru în fondul de securitate internă. Am recunoscut discuțiile atât uh, în cadrul uh, propunerilor legislative, cât și în cadrul uh, financiar multianual. Cred că acestea au fost principalele puncte. Domnul Marinescu întreba și cum ținem seama de uh, evoluțiile în sistemul de valoare uh, Schengen și noi considerăm că, în special în ceea ce privește finanțarea pentru statele membre, se, are în vedere de, uh, se au în vedere aceste evoluții. a început, a început deja uh, munca cu privire la diversele aspecte ale sistemului Eurosur și statele membre pot să vadă ce finanțare este necesară. Deci cred că propunerea noastră este suficient de flexibilă pentru a ține seama de faptul că sperăm să existe evoluții în sistemul de guvernare Schengen, în sistemul frontierelor uh, Schengen și în sistemul de evaluare Schengen. Și o să mai spun că uh, sistemul uh, de control al granițelor interne, după cum vedeți că spunem la articolul 4.4, um, aceste, uh, acest gen de acțiuni nu sunt eligibile. Facem tot ce putem pentru a evita reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne și acolo unde ele apar, ele au doar caracter temporar și răspund unei situații foarte specifice. Nu considerăm că este necesară finanțare suplimentară pentru acest lucru, dar sper să apară progrese și în a ne asigura că deciziile ce se vor lua cu privire la reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne asigură, după cum a spus doamna Veder în amendamentele sare, posibilitatea statelor membre să um, comenteze cu privire la impactul acestora și să influențeze deciziile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu, doriți să încheiați? Nothing special for the moment, President, just... Nimic special, domnule președinte, vreau doar să mulțumesc Comisiei pentru foarte bună cooperare și Consiliului pentru viitoarea cooperare la care sper. Mulțumesc. Ok, we, we thank you. We thank you, Mr. Marinescu. Mulțumim, mulțumim, domnule Marinescu și vă reamintesc încă o dată că uh, ordinea acțiunilor este următoarea. Atelier, proiect uh, de uh, rapoarte, uh, depunerea amendamentelor, analiza amendamentelor și uh, vot. Același calendar pe care l-am stabilit și pentru restul inițiativelor vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual. Toate dosarele pe care le-am discutat uh, împreună în această sesiune de după masă. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei după amieze, înainte de a relua lucrările mâine la ora 9 și acest punct final este punctul numărul 8, prioritățile Parlamentului European pentru bugetul 2013. Și pentru uh, această discuție care se referă la un schimb de opinii cu raportorul general pentru buget pe anul 2013, domnul Giovanni Lavia. Îl salutăm pe colegul nostru, domnul Lavia, care ne va prezenta proiectul de buget pe care îl așteptăm, din, pe care Comisia îl așteaptă în viitorul apropiat. 25 aprilie este data programată pentru prezentare, astfel încât avizul, proiectul de aviz privind prioritățile pentru trialogul din iunie să se poată organiza la timp. Îl ascultăm pe domnul Avia și după aceea vă dăm cuvântul pentru discuții. Președinte, come lei... Mulțumesc, doamna președinte. După cum ați spus în uh, prezentarea dumneavoastră introductivă la ultima sesiune plenară, am reușit să facem primul pas al unei proceduri foarte lungi, care la finalul acestui an va duce la adoptarea bugetului pe 2013. Pentru că în sesiunea plenară am uh, adoptat uh, liniile directoare pentru bugetul pe 2013 și acolo uh, stabilim clar niște priorități generale pentru Parlamentul European. Punctele mai detaliate în cadrul capitolelor bugetare separate vor fi subiectul unui dialog tripartit. Apoi, bineînțeles, o să-i o să implic toate comisiile din Parlament pentru o analiză specifică pentru prioritățile proprii, pe măsură ce înaintăm și analizăm fiecare capitol bugetar în parte, așa încât voi colabora strâns cu toți raportorii din diversele comisii care sunt uh, răspunzătoare de buget și împreună vom uh, stabili un mandat pentru dialogul tripartit. Membrii Comisiei trebuie să înțeleagă că bugetul pe 2013 la care lucrăm acum este ultimul din actualul cadru financiar multianual și, ca toate bugetele, la finalul unui cadru financiar multianual trebuie să fim foarte atenți la uh, plăți la alocarea plăților, pentru că programele europene sunt în derulare și au nevoie de resurse pentru plăți care vor acoperi angajamentele pe care ni le-am asumat în anii anteriori. Acesta este bugetul pe care l-am uh, discutat după concilierea din 2011 și am avut foarte multe dificultăți în adoptarea bugetului la momentul respectiv din cauza limitelor Consiliului în ceea ce privește alocările de plăți, pentru că acestea erau foarte stringente și însemnau că la finalul anului statele membre solicitau și ele alocări de plăți și asta însemna că acestea au fost împinsă mai departe din 2011 în 2012 și abia în luna decembrie a 2011 statele membre au solicitat 16 milioane de euro ca plăți. 11 miliarde vor fi plătiți în anul financiar 2012 cu resursele disponibile ca alocări de plăți. Asta înseamnă că pe parcursul acestui an va trebui să fim foarte atenți și să urmărim tendințele de plăți, astfel încât să evităm o situație în care să închidem bugetul pe anul respectiv și să ne trezim cu probleme similare celor cu care deja ne-am confruntat în trecut. În liniile directoare ale bugetului ne-am concentrat pe două puncte generale pe care aș dori să le comentez pe scurt. Pe de o parte, creștere și dezvoltare reprezintă un subiect care a fost identificat drept prioritate atât de către noi cât și de către Consiliu în aceste momente de criză. Și un alt subiect la fel de important este uh, ocuparea forței de muncă, pentru că rata ridicată a șomajului la tineri este o specificitate pentru multe țări din Europa, în special în sudul Europei. De asemenea, am vrut să fim foarte atenți și la IMM-uri, pentru că doar IMM-urile care în ultimul deceniu au reușit să absoarbă 85% din uh, noile locuri de muncă. IMM-urile sunt deci cele la care ar trebui să fim foarte atenți. Evident, acest lucru va fi discutat pe măsură ce ne apropiem de dialogul tripartit și voi solicita Comisiei dumneavoastră o cooperare activă în toate capitolele care intră sub uh, competența dumneavoastră. Aș dori de asemenea să subliniez și un alt punct Uh, legat de acțiunile pilot și acțiunile pregătitoare, care reprezintă priorități pentru Parlament atunci când vine vorba despre demararea unor inițiative în domenii care nu sunt acoperite de o linie bugetară specifică. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, vom uh, face un calendar specific pentru activități, ceea ce va permite ca aceste inițiative să ajungă în primul rând la comisie, pentru că aceasta să analizeze fezabilitatea lor. Lipsa în lipsa unei linii bugetare care acoperă aceste activități. Deci, în mod similar cu ceea ce am făcut anul trecut, vom uh, solicita comisiilor, inclusiv comisiei dumneavoastră, să trimită la Comisia Bugete până la finalul lunii mai o listă uh, de propuneri pentru acțiuni pilot și pentru acțiuni pregătitoare pentru acest an, astfel încât la începutul lunii iunie aceste propuneri să fie trimise la comisie ca să avem o evaluare preliminară a fezabilității lor. și apoi le putem prezenta și include în pachetul pe care Parlamentul îl va vota după vacanța de vară. Evident, o să solicit Comisiei și raportorului să coopereze strâns cu mine, astfel încât până la finalul anului să avem un consens cât mai mare față de poziția noastră, astfel încât să putem intra în conciliere ultima etapă a acestei uh, proceduri cu Consiliul și să avem un mandat consolidat care se bucură de sprijin clar în Parlament, atât din punct de vedere al uh, numerelor, cât și din punctul de vedere al uh, priorităților. Mulțumesc, domnule Lavia, pentru abordarea dumneavoastră pe marginea acestui buget pentru 2013. Știm că în Comisia a desemnat deja un raportor. Domnul Iacolino are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Lavia pentru această prezentare cuprinzătoare și practică, care a rezumat, practic, obiectivele acestui buget. Cred că trebuie să nu uităm ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Strasburg, mai ales atunci când vorbim despre dezvoltare și ocuparea forței de muncă. Vom uh, primi, într-adevăr, uh, păreri în domeniile pe care le-am discutat uh, cu Comisia în această după-amiază, azil, fondul pentru securitate internă și așa mai departe. Și există problema plăților, așa cum a spus și raportorul, trebuie să ținem cont și de agenții uh, agențiile uh, care operează în domeniul justiției în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem analiza cost-beneficii a performanțelor acestora și trebuie să le oferim sprijin și în 2013 pentru activități care trebuie să fie văzute ca să fie eficiente și trebuie să judecăm dacă acestea, să evaluăm dacă aceste activități vor fi continuate și în 2014. Am discutat deja problema solidarității și a responsabilității. Și trebuie să ținem cont de faptul că Parlamentul European este autoritatea bugetară și are propriul rol de jucat și trebuie să asigure siguranța cetățenilor, lucru care este extrem de important. Dacă ne uităm la care sunt activitățile care trebuie finanțate și activitățile pregătitoare și proiectele pilot. Domnul Lavia a solicitat o listă de priorități, care va ține cont de sugestiile din partea diverselor comisii. Comisia noastră va fi pregătită să coopereze și să se asigure că respectăm calendarul stabilit de raportor, astfel încât să fim siguri că avem un buget care să reflecte solicitările Uniunii Europene și cerințele Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Domnul Busutil dorea să intervină. Da, cred că aș prefera să vorbesc în engleză dacă nu vă supărați. Sunt convins că nu vă scapă ironia în faptul că atunci când am avut votul mai devreme cu alocarea rapoartelor, era toată lumea aici, dar când dezbatem bugetul pe anul viitor, într-unul din cele mai importante domenii ale Uniunii Europene, avem 3, 4, 5 eurodeputați aici ca să avem un schimb de vederi cu raportorul pe marginea bugetului. Dar, acestea fiind spuse, îi mulțumesc domnului Lavia că a venit aici și că are acest schimb de puncte de vedere cu noi, pentru că mie mi se pare extrem de important. Este important pentru că știm cu toții că bugetul a 1% din, tot, din uh, bugetul total al UE pentru acest uh, domeniu de justiție și uh, afaceri interne este complet insuficient și cred că acesta ar trebui să fie punctul cheie uh, pe care uh, domnul Lavia ar trebui să-l țină minte. Acesta este uh, un domeniu, unul din cele mai importante domenii de politică din Uniunea Europeană pe care îl tratăm la această comisie. Și totuși noi avem doar 1% din bugetul Uniunii ceea ce, în mod clar, este insuficient. Și îl rog pe domnul Lavia să ia notă de faptul că cetățenii sunt îngrijorați de justiție, cetățenii sunt îngrijorați de afaceri interne, în special uh, cooperare polițienească, terorism, azil, imigrație și avem nevoie de resursele financiare pentru a putea uh, transmite politicile noastre comune către cetățeni. Îi reamintesc, domnule Lavia, că există un număr crescând de agenții pentru care, de care această comisie este responsabilă și majoritatea acestor agenții uh, sunt tinere, încă se dezvoltă, încă recrutează oameni, încă se organizează pentru a putea să își ă, realizeze mandatul. Este bine de notat că domnul Lavia este din Sicilia, o zonă afectată de imigrație, drept pentru care înțelege ușor importanța unor asemenea domenii de politică. Uh, și este nevoie de multe resurse financiare. Dacă, spre exemplu, uh, trebuie să presăm agenția Frontex să și consolideze misiunile în uh, controlarea frontierelor maritime, acest lucru nu se poate face decât dacă alocăm uh, resurse financiare adecvate. În concluzie, domnule președinte, Cred că nu este o coincidență că l-am ales pe domnul Iacolino să fie raportorul uh, avizului din partea comisiei noastre și domnia sa vine tot din Sicilia și sunt convins că cooperarea sa cu domnul Lavia se va dovedi foarte benefică pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, da, am luat notă de această observație a dumneavoastră în ceea ce privește electricitatea din Comisia Libe, care este foarte instabilă. Știm cu toții uh, ce se întâmplă, că toată lumea vine la voturi pentru că este o luptă pentru putere dar după aceea e ca o pană de curent și lumea pleacă, mai ales uh, atunci când vorbim despre un buget care afectează nu doar pe sicilieni, ci și pe toți europenii pe anul 2013. să avem niște uh, observații din partea doamnei Keller, doamnei Holmeier. Doamna Keller, doriți să începeți? Doamna Keller. But actually, Simon, the, the plus point is of course... Mulțumesc. Simon, avantajul este că ai posibilitatea să îți faci o dorință, o listă de dorințe mai lungă dacă suntem mai puțini. Oricum, uh, într-adevăr, sunt foarte puțini bani pentru um, zona de afaceri interne, chiar dacă există o nevoie mare de resurse. Așadar, trebuie să stabilim prioritățile, dar nu trebuie să supracheltuim. Întotdeauna trebuie să spunem clar uh, că nu avem mai mult, nevoie de mai mulți bani, ci doar că trebuie să-i cheltuim corespunzător. Există noi sarcini ale noilor agenții, există tot mai multe sarcini ca urmare a tratatului de la Lisabona și am discutat deja anul trecut, mai ales în ceea ce privește EASO, are foarte multe sarcini plus este în proces încă de constituire și trebuie să uh, susținem această um, autoritate. Plus EDPS, Autoritatea pentru Supravegherea Protecției Datelor, nu ar trebui să fie subfinanțată. Apoi uh, este important, nu doar în domeniul nostru, ci în general, să avem evaluări bune care să intre în esența problemei pentru a putea fundamenta politicile. Nu putem să facem politici noi uh, câtă vreme nu știm uh, dacă cele vechi au funcționat sau care au fost rezultatele. Deci trebuie să avem evaluări adecvate și acesta este un lucru foarte important. Un alt uh, subiect important uh, este cel al fondului pentru refugiați, iar situația nu s-a îmbunătățit în ultima vreme și trebuie să punem bani și acolo, în acest fond. Pe de altă parte, aceasta este o chestiune bugetară pe care trebuie să o rezolvăm la un moment dat. Și mă refer aici la tendința agențiilor, printre care și Frontex, de a obține un buget, iar la mijlocul uh, anului cere un alt buget. Și această solicitare nu mai trece prin această comisie. Deci elaborăm un buget pentru agenții și după un an ele primesc mai mulți bani. Cred că noi ar trebui să avem niște rezerve, agențiile să ne spună care sunt nevoile lor dar nu cred că aceasta este o modalitate transparentă de a primi bugete suplimentare după o jumătate de ani sau după câteva luni. Și cred că această problemă ar trebui să fie gestionată, deși nu sunt uh, sigură că putem să facem acest lucru printr-un astfel de raport. Mulțumesc. Doamna Holmeier. Domnule președinte, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, domnule Lavina, Domnul uh, Busutil și doamna Keller au spus că trebuie să ne asigurăm că există o finanțare adecvată a acestor uh, sarcini. Sigur că există um, chestiuni legate de migrație, de cooperare, pe care trebuie să le gestionăm în colaborare cu Frontex. Și odată ce rezolvăm această problemă, va exista o alta. pentru ca Uniunea Europeană să fie cel puțin într-o situație la fel de bună ca Statele Unite și mă refer aici la criminalitatea informatică. Comisia Libe este competentă în acest domeniu și au existat uh, foarte multe acțiuni sau cel puțin încercări de acțiuni de a face ceva în acest sens și de a anihila sau contracara rețelele internaționale de cibercriminalitate. Se vorbește despre extinderea rețelei ENISA, de exemplu. Se vorbe, este vorba de miliarde de euro companiile mari, dar și companiile mici suferă. Iar dacă vezi care sunt sumele implicate, este clar uh, că trebuie să fim vigilenți astfel încât Uniunea Europeană să poată ține sub control uh, criminalitatea internațională. Pe 28 martie va exista o comunicare a Comisiei în acest sens, iar în ceea ce privește perspectiva 2013 va trebui să acționăm în mod corespunzător. Nu putem să lăsăm la latitudinea statelor membre să lupte singure. Și mă refer în special la posibilitățile tehnice. Trebuie să știm uh, care sunt uh, mijloacele tehnice de care despun uh, infractorii și trebuie să discutăm cu Europol în acest sens. Aceste lucruri sunt foarte importante, mai ales în ultimele luni. mai ales cu micile companii care au avut probleme cu cibercriminalitatea. Domnule Brons, ultima intervenție înainte să revenim la domnul Lavia. Mulțumesc. Mi-e teamă că mă voi uh, apate de la subiectul cheltuielilor pentru justiție și afaceri interne, pentru că domnul Lavia a menționat obiectivele economice. Nu este o critică la adresa dumnealui pentru, și nici la adresa politicii uh, economice a Uniunii Europene, ci la adresa Uniunii Europene în ansamblul său. Dumnealui a vorbit despre creștere și dezvoltare pe de o o parte și despre ocupare pe de altă parte ca cele mai mari două priorități ale bugetului. Dacă așa este situația, de ce persistă Uniunea Europeană în uh, a bloca țările din Sud în șomaj și le menține la moneda actuală, în timp ce revenirea la vechile monede le-ar permite să crească pentru că nu putem avea o singură rată a dobânzii pentru 17 țări diferite și există economii emergente precum China cu o monedă subevaluată și cu salarii reduse în mod uh, voit care au un impact asupra industriei mondiale. De ce trebuie Uniunea Europeană să facă față uh, migrației pentru locuri de muncă ilegale? Domnule Lavia, aveți cuvântul pentru a încheia. Mulțumesc. În primul rând aș dori să le mulțumesc membrilor Comisiei Libe care sunt prezenți astăzi aici și care au uh, făcut câteva observații interesante. Cred că sumele din bugetul 2012 pentru justiție și afaceri interne nu sunt foarte mari, dar este clar că acesta este rezultatul unui proces îndelungat și trebuie să ne încadrăm în plafonul cadrului financiar uh, multianual. Este clar că nu avem o marjă de manevră foarte mare și trebuie să folosim în mod optim banii pe care îi avem la dispoziție în uh, plafonul alocat în, în cadrul uh, financiar multianual. Uh, Simon Busutil spunea că avem agenții noi pentru care avem nevoie de mai mulți bani. Însă, repet, trebuie să folosim banii pe care îi avem cât mai bine cu putință. Pentru noul cadru financiar multianual avem timp uh, până vom obține noile cifre. Doamna Keller și alți colegi spuneau că trebuie să acordăm o importanță uh, deosebită um, fondului pentru refugiați, de exemplu, sau întregii politici de imigrație. Știți foarte bine că în bugetul de anul trecut am găsit un bun echilibru între fondul pentru refugiați și politica de imigrație pe de altă parte. Și bineînțeles, vreau să știu care sunt prioritățile comisiei și ce avem de făcut, astfel încât să folosim mai bine banii pe care îi avem la dispoziție. Am ascultat de asemenea cu atenție intervenția lui Monique Holmeier privind uh, uh, criminalitatea informatică. Și cred că trebuie să facem mai multe în acest sens. Pentru că este o problemă la nivel european, nu este doar o problemă națională. Și trebuie să lucrăm împreună pe, acest, pe această temă. În cele din urmă, aș vrea să-i răspund domnului Bronz. Problema menționată de dumnealui este una foarte importantă, însă nu este rolul raportorului general să răspundă. Eu am fost pentru o astfel de discuție, însă nu este întotdeauna posibil să vorbești împotriva Europei fără propuneri. Dar acesta este un alt subiect și cred că vom avea suficient timp la dispoziție să-l discutăm. Mulțumesc, domnule Lavia, pentru activitatea dumneavoastră de până acum și pentru cea viitoare. Raportorul, domnul Iacolino, vrea să adauge ceva? Da, doar 30 de secunde, dacă îmi dați voie. Aș vrea să uh, mă refer la invitația domnului Busutil. Cred că este bine să cerem mai multe resurse, pentru, ținând seama că 1% din buget uh, este alocat pentru chestiunile care țin de competența noastră. Însă trebuie să vedem cum au fost cheltuite resursele în trecut și să ne asigurăm că în 2013 și în viitor resursele vor fi utilizate într-un mod mai bun. Mulțumesc deocamdată atât. Mâine reluăm activitățile la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc tuturor! Mai există un ultim anunț și anume că proiectul de buget pentru 2013 va fi prezentat de către comisie în aprilie, pe 25, iar raportorul va prezenta proiectul de aviz cu privire la prioritățile trialogului pe 8 mai. ne vedem mâine, la ora 9.